Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult uh, că ne aflăm aici uh, astăzi. Uh, urez bun venit tuturor participanților la această audiere publică organizată de Comisia FEM ca pregătire a discuțiilor pe tema raportului Situația femeilor în Nordul Africii, un subiect care ne interesează extrem de mult uh, și încercăm să urmărim evoluțiile de acolo. Comisia noastră a hotărât să aloce o parte importantă a activității noastre acestui punct. Începem astăzi prin această audiere publică, după care doamna Costa, stimabila mea colegă, va elabora un raport după care vom avea o delegație din partea comisiei noastre care se, care se va deplasa în Tunisia la sfârșitul lunii octombrie acestui an. Toată lumea este de acord uh, cu, că femeile au jucat un rol foarte important în primăvara arabă. Cu toate acestea există teama că schimbările demografice ar putea să aibă schimbări dramatice asupra drepturilor femeilor, fapt ce ne îngrijorează extrem de mult. Scopul acestui studiu este acela de a avea un schimb de păreri cu femeile din țările din nordul Africii care au fost afectate sau nu neapărat de primăvara arabă, pe care unii o numesc acum toamna arabă în ceea ce privește drepturile femeilor. Principala îngrijorare pe care o avem acum se referă la situația care va urma, cum ne putem asigura pe viitor că femeile nu vor fi afectate în mod negativ de aceste schimbări, ci din potrivă, dat fiind că nu există democrație adevărată în momentul în care drepturile a jumătate din populație sunt încălcate? Această schimbare ar trebui să se oglindească în întreaga societate pe ambele maluri ale Mării Mediterane, femeile ar trebui să joace un rol important în viața economică, socială și politică și să fie motorul schimbării. Comisia DEVE va elabora un aviz. Doamna Corina Crețu este raportor din partea socialiștilor. Își cere scuze domnia sa că nu poate fi prezentă astăzi. Dar doamna Costa, raportorul nostru Doamna raportor din partea comisiei noastre este alături de noi și îi dau cuvântul. Mulțumesc, o să vorbesc italiană, dacă îmi permiteți, așa că vă rog să vă puneți căștile. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto la no... Mulțumesc. Dați-mi voie din capul locului să-i mulțumesc lui Edith Bauer pentru cuvintele adresate la această audiere. Văd că sunt prezenți și uh, unii colegi ai noștri, domnule Romero, vă salut, vor mai veni și alții, bineînțeles. Această reuniune, bineînțeles, nu este cea din urmă. Ca raportor, țin neapărat ca în, ca în următoarele luni să păstrăm legătura, fie uh, prin contact direct sau prin intermediul e mail și nu numai. Vă vorbesc acum nu doar ca membru al Parlamentului European, ci ca femeie, ca uh, italiancă. Țara mea are legături strânse cu uh, țările din care avem reprezentanți alături de noi astăzi. Uh, de-a lungul istoriei. Așa cum spunea Edith, noi, uh, Comisia, pentru FEM, pen, Comisia FEM, ne-am dorit să avem această audiere și pentru a ne putea manifesta solidaritatea față de femeile din aceste țări care au jucat un uh, rol foarte important în uh, mișcările populare, în aceste proteste care au dat naștere primăverii arabe ce s-a întâmplat a reprezentat o rată de speranță, dar în același timp uh, se ridică îngrijorări în ceea ce privește evoluțiile din țările dumneavoastră. Dorim să discutăm situația de acolo cu dumneavoastră. Avem uh, alături de noi experți, jurnaliști, reprezentanți ai ONG-urilor, diverselor instituții, oameni, femei care își pot aduce o contribuție foarte importantă în ceea ce privește ridicarea acestui văl care ascunde câteodată realitatea privind situația femeilor în țările dumneavoastră. A trecut deja un an, 15 luni de când a a avut loc prima izbucnire a protestelor care a reprezentat uh, flacăra ce a aprins aceste rezoluții, iar femeile au fost în primul rând al acestor manifestări, să nu uităm acest lucru. Aș dori să mai adaug un lucru, dacă îmi permiteți, și aici cred că vorbesc în, și în numele colegilor mei. Aș dori să mă folosesc de acest prilej pentru a aduce în discuție situația din Siria. Trebuie să avem o atitudine foarte fermă la nivelul faptelor și vorbelor, fiindcă comunitatea internațională nu își poate permite să stea, să rămână cu mâinile în sân, odată ce asistăm la imaginile masacrului care are loc în această țară, uh, iar ale cărui victime sunt, printre altele, femei și copii. Parlamentul European, Uniunea Europeană, prin intermediul Parlamentului European, s-a angajat să consolideze parteneriatul euro-mediteranean și să investească în democrațiile dumneavoastră. Dorește Uniunea Europeană să consolideze rolul societății civile, să îmbunătățească situația drepturilor omului și procesele democratice. Dar ne dăm seama, bineînțeles, iar acest lucru s-a manifestat și în alte situații de post-conflict, ne-am dat seama că dacă femeile nu sunt implicate la nivelul consolidării și clădirii de instituții democratice și uh, la nivel guvernamental, atunci lucrurile nu sunt pe calea cea bună. Drepturile femeilor sunt drepturi ale omului inalienabile și fără recunoașterea acestor uh, aspecte nu există o democrație reală sau creștere economică reală. Iată de ce Comisia noastră dorește să elaboreze un Parlament din, de, de, de, din proprie inițiativă al Parlamentului European. Eu mă ocup uh, de acest uh, document pentru că vrem să ne manifestăm această credință, această convingere. În uh, iulie 2011, Comisia a început să contureze o nouă abordare pe baza a patru principii cheie. Primul este mai mult pentru mai mult, mai mult sprijin pentru uh, țările care au uh, o acțiune pozitivă în ceea ce privește drepturile omului și democrația. Parlamentul European a dat o rezoluție privind relațiile comerciale cu țările din zona euro Apoi, reciprocitate la nivelul relațiilor de parteneriat între Uniunea Europeană și țările din zona mediteraneană. Apoi, țările trebuie să fie implicate nu doar la nivel instituțional, ci și eh, la nivel eh, social, civil, prin implicarea actorilor nestatali și ONG-urilor. Iar apoi trebuie să se recunoască rolul special pe care îl pot juca femeile la nivel social, cât și la nivel politic în, uh, în noile noastre politici de parteneriat. În uh, comunicare, în altul uh, reprezentant al Uniunii Europene a subliniat rolul femeilor la nivelul definirii politicilor, mai ales în ceea ce privește această regiune. Avem un reprezentant special uh, pentru chestiuni Euromed și uh, s-au uh, înființat grupuri de lucru, unul în Tunisia și altul în Egipt după alegeri, pentru a reuși să ajungem la acorduri care să permită țărilor să își folosească la, max, să folosească la maxim resursele financiare și uh, la nivel de resurse umane ale Uniunii Europene, cum putem să... Uh, cum, și acum, cum vor fi reprezentate femeile în această nouă fază care începe după răsturnarea dictaturilor? Dictaturi care, uh, din păcate, au rămas la putere prea mult timp. Se adoptă acum protocoluri de participare, unul privind Marocul adoptat la Strasburg uh, luna trecută. Avem uh, apoi un acord uh, privind politica de vecinătate, instrumentul de vecinătate european, unde finanțarea a crescut cu 22%. Acesta este cadrul în care noi putem dovedi că ne ocupăm altfel de promovarea drepturilor femeilor BEI contribuie cu un miliard de euro. Mai avem și alte proiecte de intervenție rapidă în ceea ce privește modificările, transformările democratice și reformele necesare. Avem și o poziție anume privind ONG-urile și societatea civilă în această zonă. Raportul meu este o piatră unghiulară, pentru că dorim să implicăm nu numai Parlamentul European, cât și alte instituții. Dorim să avem prilejul de a ne implica în aceste procese ce se află în, desf- în desfășurare. Avem o ocazie rară acum de a coopera la nivel instituțional și politic, de a atrage uh, în acest proces femeile de pe ambele maluri ale Mării Mediterane și asta spune și doamna uh, Boscurt în momentul în care se vorbește despre rolul femeilor în parteneriatul euromediteranean. Acesta este contextul în care operăm acum. Dați-mi voie să spun că, în calitate de raportor, aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră și, prezen- și prezentările dumneavoastră pentru a înțelege exact care este situația cu care se confruntă femeile în țările dumneavoastră. Îmi dau seama că țările sunt diferite unele de altele, din, uh, la nivel uh, instituțional, uh, istoric, cultural și politic, dar traversează toate țările dumneavoastră aceeași situație la, în ceea ce privește faptul că sunt democrații tinere. Iată, acesta este numitorul lor comun. Cred că ar trebui, în egală măsură, după ce vă ascultăm, să solicităm Parlamentului European, Comisiei Europene, dar și statelor dumneavoastră în cadrul politicii Euromed, politicii de vecinătate, unde colaborăm, nu avem numai Euromed, dar și delegații bilaterale uh, între Parlamentul European și Parlamentele uh, omologe pentru a vedea uh, ce acțiuni pot fi întreprinse acum pentru a vă da o mână de ajutor. Bineînțeles că suntem conștienți de autonomia uh, la nivel instituțional și la nivel național în țările dumneavoastră, chestiunea pluralismului uh, la nivel religios uh, și de aceasta suntem foarte conștienți. Dar trebuie să să ridicăm aceste aspecte care se, se conturează de pe urma unor uh, manifestări, cum ar fi declarația de la Beijing, de pildă, și anume faptul că drepturile omului sunt universale pentru bărbați și pentru femei. Este vorba de egalitate, demnitate și egalitatea drepturilor între bărbați și femei. Dați-mi voie să subliniez faptul că acest lucru nu este doar posibil, ci este imperios. Trebuie ca drepturile femeilor să meargă mână în mână cu drepturile omului. Suntem uh, cu toții la fel uh, în fața vieții și eh, dorim să eliminăm eh, orice manifestare a prejudecăților și a inegalității. Am, eh, am văzut că sunt din nou demonstrații în piața Tahrir împotriva alegerilor, împotriva rezultatelor electorale și s-a înregistrat uh, violențe din partea armatei. Deci, acestea sunt evenimentele actuale, dar ne întrebăm care este rolul femeilor aici, ce se întâmplă cu drepturile lor. Ne întrebăm dacă aceste evoluții răspund așteptărilor uh, femeilor și mai ales femeilor tinere, fiindcă există diferențe la nivel național în ceea ce privește implicarea activă a femeilor. Iată, acestea sunt câteva dintre aspectele importante după mine. Unde nu există întotdeauna un acord universal. De pildă, Prezența la vot a femeilor în primele alegeri libere și democratice a fost considerabilă în toate țările dumneavoastră, chiar dacă, dacă, uh, dacă numărul de femei alese în posturi uh, de conducere a fost mai mic. În Tunisia, de pildă, nu a fost uh, atins nici măcar cot. Avem trei femei în posturi ministeriale în Tunisia, Uh, ceea ce înseamnă aproape 15%, iar uh, situația este similară și în celelalte țări. Dar în Egipt, de pildă, chiar dacă o femeie blogger a început demonstrațiile în piața Tahrir, Tahrir uh, ehm, și-a fost una dintre câștigătoarele premiului Saharov de anul trecut, numărul femeilor reprezentate în viața politică nu este suficient. Să ne gândim acum că la Tripoli avem numai două femei în posturi guvernamentale după Revoluție. Deci există uh, diferențe uh, față de perioada de dinainte care nu pot fi cuantificate. Avem acum alegeri libere. Uh, Altceva este acum să avem femei în posturi de conducere care sunt alese în mod liber decât femei numite în anumite posturi, așa cum se întâmpla înainte. Astfel încât aș dori să întreb pe, invitat, pe invitatele noastre dacă consideră, dacă se consideră la nivel general, fiindcă uh, aș, această impresie se degază, degajă din mass media, din țările dumneavoastră, că se încearcă în această etapă să se marginalizeze femeile și tinerele după implicarea lor în uh, Revoluție, mai ales uh, că rezultatele electorale au fost în, mai ales în favoarea partidelor islamiste. Și acestea au câștigat puterea, fie prin coaliții, fie de sine stătător. Dacă oare uh, dezintegrarea și fragmentarea electoratului liberal este, ar putea să fie o cauză a acestei situații. Poate că aceștia nu au fost atât de bine organizați la nivel politic precum opozanților. Iată una dintre întrebările pe care doream să le adresez și aici mă refer, mai, mă refer cu precădere la Egipt. Cum se manifestă acolo mișcările reformiste și mișcările feministe? Ce părere au acestea de faptul că nu există decât două candidate pentru alegerile care vor avea loc uh, luna aceasta. Iar uh, candidații principali sunt uh, fie din partea armatei, fie uh, Uh, islamiști, ex, ex, uh, islamiști convinși care propun să aducă schimbări majore. Deci care este părerea în Egipt cu privire a... care sunt uh, care este părerea femeilor în Egipt cu privire la acești doi candidați. Apoi, în ceea ce privește elaborarea Constituțiilor și a comisiilor răspuns, răspunzătoare, s-a adoptat, uh, s-au adoptat reforme, dar după alegerile prezidențiale vor fi numite și comisii responsabile de elaborarea Constituției. În Tunisia, femeile uh, femeile uh, din uh, aceste comisii reprezintă 27% în Uh, este interesantă situația acestor constituții în țările dumneavoastră pentru că uneori se face o referire clară la principiul nediscriminării și egalității, chiar dacă uneori nu are atât de multă greutate juridică ca în alte țări. Femeile doreau să existe acest principiu al nediscriminării pe motive de gen uh, consfințit în Constituție, dar în momentul în Tunisia în care, în momentul în care a câștigat în Tunisia partidul, partidul uh, islamist moderat, nu se face această referire în Constituție și is... Dar situația este diferită de cea din Maroc, Libia și Egipt. Întrebarea este acum dacă există diferențe între constituția dumneavoastră și multe dintre declarațiile făcute, declarațiile politice făcute au fost foarte grăitoare. S-a spus că va exista garantarea egalității, va exista principiul nediscriminării. Și că și asta a fost spus răspicat uh, în Tunisia și Egipt, chiar dacă nu s-a trecut de la vorbe la fapte. Chiar dacă se, se uh, exprimă aceste vorbe frumoase, totuși faptele sunt îngrijorătoare. În Tunisia uh, s-au făcut declarații răvoitoare la adresa mamelor singure sau împotriva avortului. Soldații egipteni fac controle femeilor Uh, s-a mai declarat uh, că nu se dorește prezența femeilor la nivel uh, în posturi de primar și așa mai departe. Deci, pe de o parte, se fac pași înainte, dar pe de altă parte există un regres și, și subzistă probleme. Îmi dau seama că ONG-urile joacă un rol foarte important în toate aceste etape și s-a, și în, în Maroc acest 30 de organizații și-au înființat propria coaliție. Uh, avem Consiliul Național pentru Femei în Egipt, care este oarecum controversat și care acum înlocuiește organizația înființată de soția lui Mubarak. Aș dori să ne spuneți mai mult și despre acest lucru. Întrebarea este care este uh, rolul adevărat uh, pe care îl va, îl vor, îl va permite legislația să joace ONG-urile cum se va întâmpla acest lucru în practică, cum se vor implica, implica ONG-urile la nivel decizionar. Și aici este vorba și de cooperarea cu Uniunea Europeană. Colaborarea cu ONG-urile devine din ce în ce mai populară pentru, mai, din ce în ce mai de dorit pentru Uniunea Europeană. Apoi, diferența între rolul femeilor în mediul urban și rural, în mediul uh, în Tunisia, 70% dintre femei uh, sunt educate, dar în alte țări acest procent este mai redus. Care sunt prioritățile uh, care atrag cele mai multe investiții din acest domeniu și unde se poate colabora cel mai bine cu femeile din Europa? Mă refer aici la mortalitatea infantilă, la natalitate și așa mai departe, accesul la credite. Toate aceste aspecte trebuie dezbătute în cadrul agendei Euromed. Acum, voi mass media, avem uh, aici uh, și jurnaliști care este uh, blogger și așa mai departe, femei, jurnaliste. De ună zi, trei femei au fost numite în funcții de conducere din radiodifuziune în Tunisia, chiar dacă doar pe post de interimat. În alte țări, însă, femeile au fost marginalizate în mass media în alte țări din Africa de Nord. Deci, apoi, să mai discutăm și rolul femeilor în mass media, mass media independentă, uh, mass media uh, independentă este joacă în favoarea noastră și trebuie să vedem cum putem da o mână de ajutor. Apoi, în ceea ce privește legislația, în aceste țări uh, are în continuare urme de discriminare pe alocuri și, din păcate, uneori duce la violență. Discutam cu o prietenă din Libia de curând care uh, cunoaște cazuri de violență sexuală împotriva femeilor. Știm că violența sexuală a fost o armă în timpul re- Revoluției împotriva femeilor. Există și alte forme de violență, traficul de ființe umane. Doamna Romero, nu, dumneavoastră, doamna Bauer, ați fost raportor pe tema traficului cu ființe umane. Eu am fost uh, raportor din umbră, dar am încercat, am încercat să mă implic. Din păcate, în țări precum Libia, femeile migrante din alte țări sunt victime ale traficului de persoane. În Libia, traficul este o problemă foarte gravă. Discutam despre, despre acest subiect, uh, discutam acest subiect acum trei ani, înainte de, de Revoluție, și trebuie să încercăm să facem ceva pentru a elimina traficul de persoane care este practic sclavia secolului nostru. Toate aceste lucruri sunt foarte importante dacă încercăm să înțelegem lucrurile mai bine. Eu uh, încerc să să uh, să aprofundez aceste teme, dar uh, Bineînțeles, uh, cel mai important este să vă ascultăm pe dumneavoastră, să vedem uh, cum putem să vă dăm mai bine o mână de ajutor. Pentru acest raport, termenele sunt următoarele. În luna iulie vom avea, va fi înaintată prima, primul proiect de raport, după care se vor înainta amendamente. Înainte de luna octombrie vom, în, vom avea o delegație în Tunisia, deci iată, vom mai sta un prilej de a vă asculta și imediat după întoarcerea delegației vom adopta raportul. Mai avem o audiere în, programată în, program, în uh, această etapă și sperăm că începe o nouă etapă în uh, ace- negocierile noastre, în relațiile noastre. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Silvia. Using the time Aș dori să utilizăm bine timpul și să urăm acum bun venit distinselor noastre invitate. După cum vedeți, avem o listă lungă de întrebări, se doresc multe răspunsuri și sper ca la sfârșitul acestei audieri situația să fie diferită și anume să avem multe răspunsuri. Aș dori să-i dau cuvântul primei invitate, doamnei Sondesben, Sondesben Khalifa. Este o jurnalistă din Tunisia. de la radioul uh, Tunis Internațional, Tunis Scena Internațional și uh, a participat la foarte multe uh, conferințe privind rolul femeilor în mass media. Doamna Ben Khalifa analizează modul în care femeile au devenit uh, vector de schimbare în Africa de Nord. După aceea va urma uh, doamna Suad Beidi, care reprezintă un ONG pentru drepturile femeilor din Libia. Este vorba de o doamnă profesor de la universitate, care este membru activ al unui ONG care se ocupă de promovarea drepturilor femeilor în zonele rurale din Libia. Din septembrie se implică în uh, cazul femeilor care au fost violate în timpul războiului. A fost și membra Consiliului Național de Tranziție, a fost ministru pentru drepturile femeilor și recent a întemeiat un ONG dedicat protecției drepturilor femeilor. Doamna Sondes Ben Khalifa aveți cuvântul. Mulțumesc! Mă bucur foarte mult să mă aflu alături de dumneavoastră. Aș dori, în primul rând, să fac o trimitere la istoria evoluției statutului femeilor din Tunisia, pentru că consider că fără viitor, fără trecut, mă scuzați, nu avem nici prezent, nici viitor. Deci trebuie să privim lucrurile în perspectivă situația egalității, egalității de gen din Tunisia a avut uh, de-a lungul anilor un progres, la fel ca și drepturile femeilor. A evoluat și legislația în domeniul social, politic și cultural și în domeniul dreptului familiei. Legislația tunisiană privind femeilor, femeile reprezintă un experiment avangardist care a rămas mult timp unic în contextul arabo-musulman. Statutul lui care a fost promulgat chiar înainte de Constituția uh, tunisiană, a abolit poligamia, a instaurat egalitatea între femei și bărbați în domeniul divorțului și a acordat dreptul la adopție pentru cuplurile căsătorite și necăsătorite, ceea ce oferă femeilor o anumită libertate de care s-au bucurat de-a lungul anilor. Acest statut personal nu are niciun echivalent în celelalte state musulmane, permite femeilor să divorțeze și să avorteze. Și ele își pot primi pensia alimentară într-un fond garantat, într-un depozit bancar garantat, dacă soțul nu face plățile la timp. Însă, uh, femeile din Tunisia au luptat pentru a obține și mai multe drepturi și chiar și în timpul regimului Ben Ali au obținut multe uh, reușite în domeniul uh, divorțurilor, iar um, violența conjugală a devenit o infracțiune ce se pedepsește cu sancțiuni. Femeile au câștigat o ultimă bătălie în timpul regimului Ben Ali. Dacă pentru că um, moștenirea pentru femei reprezintă doar jumătate din moștenirea bărbaților, în caz că părinții nu dau alte dispoziții. Și acest lucru se încearcă să se schimbe. Nu trebuie să uităm că drepturile femeilor au fost instrumentalizate în timpul lui Ben Ali pentru a face față islamismului politic care îi făcea concurență lui Ben Ali. În toate manifestările vechiului regim, femeia a fost considerată doar o figurantă, și, sigur, asta cu anumite excepții, nu trebuie să uităm că foarte multe militante au avut de suferit în timpul fostului regim. Această suferință le-a transformat în piatra unghiulară a Revoluției și a uh, transformării acesteia. Femeile au fost primele care s-au mobilizat în decembrie 2010 la revolta populară care a contribuit la căderea lui Ben Ali nu exista gen în timpul Revoluției, femeile și bărbații se aflau în aceeași barcă și doreau să răstoarne dictatura. Astăzi se pune o întrebare crucială. Această revoluție va duce și la o ameliorare a condiției femeii? Tunisia de după 14 ianuarie transmite semnale contradictorii, iar principalii actori ai scenei politice au uh, poziții cel puțin ambigue în legătură cu acest capitol. Sigur că s-a introdus paritatea pe listele electorale și astfel țara este încă o dată în avangardă. Mai ales că dacă nu se respectă regula parității, uh, se uh, introduce sancțiunea anulării listei. Această victorie încununează ani de luptă pentru o prezență feminină puternică în viața politică. Pe de altă parte, guvernul de tranziție este uh, format din bărbați aproape în întregime. Imediat după Revoluție, mai puțin de 20% dintre membrii acestui for erau femei, iar uh, Comisia Electorală avea doar două femei din 16 membri și e doar un exemplu. Aceste inegalități s-ar putea să continue, nu se știe încă, și arată peisajul general al condiției femeii. Toate aceste inegalități sunt persistente și sunt denunțate astăzi de mișcarea feministă, care se confruntă, din păcate, cu forțele conservatoare ce doresc să uh, limiteze femeile la sfera domestică sau cel puțin să le reducă activitățile profesionale. Această situație este foarte îngrijorătoare pentru femei, însă, indiferent de forța conservatorilor, femeile nu trebuie să își uh, Uh, să renunțe la drepturile obținute până acum. Nu trebuie să uităm că angajamentele de până acum sunt luate verbal și anume angajamentele de a nu modifica codul statutului personalului din Tunisia. De aceea, femeia duce acum o luptă puternică pentru democrație și pentru identitate. Femeile din Tunisia se află în centrul luptei împotriva intoleranței, împotriva extremismului și se află în linia întâi a luptei pentru egalitatea între bărbați și femei. Femeile sunt prezente în stradă, în rețelele sociale și fac apel la rezistență, la ocrotirea uh, realizărilor femeilor și a modernității. Astăzi, pericolele sunt uh, tot mai bine definite. Drepturile femeilor sunt amenințate de o anumită categorie de populație uh, cu uh, credințe obscurantiste. Nu vreau să vorbesc neapărat despre salafiști acum, pentru că unii sunt departe de aceste poziții, sunt pur și simplu credincioși. În timp ce Partidul Narda cultivă ambiguitatea în legătură cu aceste chestiuni, promițând să se respecte statutul personalului și jurând în același timp că trebuie să se respecte și Coranul și Constituția, ă, celălalt partid încearcă să impună portul vălului, de exemplu, ă, și ă, să facă reclamă poligamiei în cartierele populare. Și consideră că Constituția trebuie um, abolită. Vorbesc despre partidul din opoziție, nu despre cel de la putere. De asemenea, islamiștii din partidul Narda, care se află la putere, uh, periclitează drepturi dobândite de femeile din Tunisia de zeci de ani. Este nevoie neapărat așadar de o mobilizare pentru a proteja drepturile femeilor. Trebuie să sperăm că întreaga societate civilă și a partidelor democratice va participa la această sarcină pentru că viitorul Tunisiei este el însuși în joc. Ne aflăm la un punct de cotitură pentru că suntem într-un moment în care se redactează Constituția. Această etapă e foarte importantă, egalitatea între sexe trebuie să devină un principiu fundamental care să nu mai fie nici revizuit și nici modificat. Cel de-al doilea punct important se referă la drepturile omului în general și ale femeilor în special. Constituția este, e, e vorba de o lege din 1959 care arată că în acest domeniu convențiile internaționale sunt superioare Constituției și trebuie ca această lege să fie prelungită. Bătălia pentru egalitate de gen nu va fi ușoară, dar dacă o pierdem, nu va fi vina partidului la aflat la putere sau a partidului islamist, ci va fi vina femeilor. Aș dori acum să vă arăt uh, PowerPoint-urile cu imaginile uh, cu femei tunisiene de la independență încoace. O imagine a unor femei luptătoare și sper ca atitudinea lor să rămână neschimbată. ça, ça c'est au moment de la Nu, aici sunt imagini de la Revoluție. Vă rog să arătați de la început uh, PowerPoint-ul. Vous voyez là, c'est juste après Vedeți aici, imediat după independență, femeile au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile și libertățile. Aș zice că femeile au avut norocul să fie susținute de putere. Este doamna Burghiba. Mă scuzați, eu nu văd așa de bine de aici. a avut norocul de a fi uh, susținută de Bourguiba. <laughs> Oricum. Bon, là, c'est la première. Iată aici prima femeie medic din Tunisia. Acestea sunt imagini de la Revoluție. Am evitat perioada lui Ben Ali nu știu de ce, probabil că inconștient. Iată imagini de la Revoluție. Femei cu văl, fără văl. Aici un salafist și o studentă tunisiană. Ziua femeii. Nu mă uh, emancipați voi, eu mă ocup. Iată aici societatea civilă activă. Eu am mai spus-o, societatea civilă devine activă, însă într-un mod mai mult sau mai puțin negativ, pentru că uh, nu face decât să reacționeze la ce se întâmplă, nu acționează. Nu o strategie clară. De îndată ce se face o declarație, undeva ies în stradă, dar uh, nu știu. Il y a aussi, euh, avant de clore euh, ce Înainte de a-mi uh, încheia intervenția, aș dori să vă împărtășesc și un uh, scurt clip care m-a marcat și l-am găsit din întâmplare. Le journée de la femme. Oui. Le, le, le son, s'il vous plaît. Și sunet, vă rog. Là, c'est pour dire, euh, bon, il n'y a pas le son, je ne sais pas pourquoi. Nu văd că nu merge sunetul aici. Voiam să spunem că nu există o Tunisia a săracilor, o Tunisia a bogaților, una a femeilor și una a bărbaților, ci că Tunisia ne aparține tuturor și trebuie să ne arătăm toleranți, să luptăm pentru egalitatea între sexe și așa mai departe. Asta a fost cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. J'aimerais bien... Aș dori să-mi închei intervenția pe o notă pozitivă. Aș spune că dacă femeile vor, femeile pot. Și să urez toate cele bune Tunisiei și femei tunisiene, care acum se află într-o fază nu neapărat de frică, ci de um, îngrijorare, de neliniște. Trebuie să acționăm inclusiv în presă. Dacă vreți, am câteva notițe, dar mai discutăm după aceea. I would like to thank you. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte interesante. Și să-i dau cuvântul doamnei Veidi din Libia. Aveți cuvântul.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 Partidul PDM eh, s-a asigurat ca nu numai numărul de femei să fie egal cu cel al bărbaților pe liste, ci să mm, fie alternativ la nivelul circumscripțiilor, deci în vârful listelor să fie când un bărbat, când o femeie. Aceasta era singura excepție. Partidele politice nu au dorit neapărat ca în fruntea listelor să existe un număr egal de femei și de bărbați, iar cei care, uh, iar numărul de femei alese până la urmă a fost uh, dezamăgitor de mic. Dintre cele 27 de locuri în adunarea uh, circunscripțiilor care elaborează Constituția, doar uh, din 127, uh, doar 59 sunt femei, și asta doar pentru că provin din partidele mai mari, unde exista un echilibru mai bun între bărbați și femei pe listă și acolo, de acolo s-au ales mai uh, mulți politicieni și așa au uh, intrat și femeile. S-a sugerat în raportul final uh, al observatorilor ca acest sistem bun de paritate pe listele electorale să fie dus și mai departe, iar pe viitor să există o paritate și la nivelul uh, primilor candidați de pe listă. Acest lucru va modifica considerabil numărul de femei alese în funcție. Un aspect uh, negativ uh, al alegerilor s-a manifestat în ceea ce privește mm, prezența femeilor în mass media și la televizor. Femeile reprezentau un procent foarte mic în ceea ce privește uh, candidații care au uh, primit uh, uh, care, cărora li s-a fost, a fost alocat timp la televizor sau în ziare. A existat un consens care care spunea că, dat fiindcă există această comisie care redactează Constituția, faptul că nu sunt reprezentate femeile cum trebuie în acest în um, această comisie reprezintă o problemă. Iar majoritatea femeilor uh, sunt membre ale partidului islamist NADA. Ceea ce ridică oarecum îngrijorări, fiindcă partidul Nada s-a uh, pliat după modelul uh, Turcii, iar în ultimele zile veștile din Turcia nu sunt cele mai bune în ceea ce privește drepturile femeilor. Ceea ce ridică unele întrebări, bineînțeles, în ceea ce privește perioada viitoare. Vreau să vă spun că eu vin uh, de la o adunare uh, a, care a analizat modul în care Parlamentul European poate sprijini membrii nou aleși uh, ai acestei comisii de redactare a Constituției. Poate să existe o comisie de conducere unde să avem și un membru al Parlamentului European Parlamentul European va lucra îndeaproape și cu UNDP, care pun pe picioare un program amplu de um, sprijinire a noilor membri ai uh, adunării. Este vorba aici și de sprijin acordat serviciilor administrative. Unele vor fi prezente aici uh, și vor asista la activitățile noastre. Poate ar fi o posibilitatea aici ca noi să dăm uh, și mai mult ajutor uh, femeilor alese în uh, această adunare constitutivă. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să aveți puțină răbdare. Aș dori să dau mai întâi cuvântul comisiei. Vom deschide apoi discuția. Vreau să, să fac o să aduc o, o rectificare, fiindcă eu am fost membră a instanței care a votat legea electorală. Mă rog, vă rog să înțelegeți cum stau lucrurile. Dau acum cuvântul reprezentantului comisiei, doamna Maria Pilar Parmelo și doamna Miriam Ibanez de la comisie. Nu știu care dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ne bucură foarte mult faptul că am uh, putut să participăm la această reuniune. Situația aceasta reprezintă o prioritate pentru noi. Ne ocupăm îndeaproape de Euromed și avem în desfășurare un program foarte important ce va fi adoptat în luna septembrie. Este vorba de un buget de 7 milioane de euro Și aici este vorba despre acordarea de drepturi politice și de uh, eliminarea discriminării. Deci uh, și la nivelul procesului de la Barcelona noi am, noi am susținut întotdeauna egalitatea între sexe și uh, oferirea de drepturi femeilor în această regiune. Nu am avea prea multe de adăugat. Dacă există întrebări pentru noi sau dacă se ridică alte aspecte, noi vă stăm uh, la dispoziție pentru lămuriri. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Avem uh, un oaspete de la Serviciul European de Acțiune Externă, doamna Delcotero Secades. Doriți să las cuvântul? Domnul, îmi ce scuze. Aș dori să fac câteva observații de ordin general. Noi suntem mai degrabă aici pentru a vă asculta, dar uh, uh, e clar că acest subiect este foarte important și rolul femeilor a fost foarte important uh, înainte de Revoluție și după aceea. Este interesantă situația din Tunisia și mai ales cum a fost de descrisă ea pentru Libia. Um, într-adevăr, într-adevăr situațiile, situația a fost diferită de la o țară la alta și mai târziu vom discuta despre Egipt și Maroc, vom vedea că lucrurile sunt diferite și nuanțate. Însă, așa cum uh, a spus la Costa la început, există un cadru, un, un numitor comun și anume politica de vecinătate care a fost reformată după Revoluții și acest lucru este valabil pentru Tunisia, Maroc și alte țări. Avem deja un cadru, avem acorduri de asociere, avem planuri de acțiune uh, care sunt deja foarte bine puse la punct, la punct în ceea ce privește drepturile omului și în ceea ce privește, bineînțeles, și drepturile femeilor. Putem spune că deja lucrurile sunt puse de picioare. Eu am, uh, am avut experiența Revoluției din Tunisia, fiindcă eram acolo într-o delegație și mă bucur că s-a reamintit despre trecut, uh, fiindcă trecutul este foarte important. Apoi, uh, situația este diferită în Libia, fiindcă începem de la zero. Vom avea câteva acțiuni punctuale, mai ales în cadrul instrumentului pentru drepturile omului, pentru a putea demara acțiuni care însă reprezintă începutul lucrurilor um, pentru a asigura o guvernanță minimă, un respect minim al drepturilor omului și acestea sunt primele acțiuni în favoarea femeilor, dar în Tunisia și în Maroc și în alte țări avem deja programe bine puse pe picioare uh, nu este vorba doar de proiecte mici, avem avem uh, programe de asistență și colegii noștri de la Comisie știu foarte bine acest lucru. Avem uh, programe și proiecte în domeniul bugetar, de învățământ economic, avem uh, acțiuni specifice pentru drepturile omului, dar și acțiuni mai uh, generale la nivelul asistenței. Uh, acest mainstreaming, să spunem așa, iar acolo uh, aspectele legate de drepturile omului intră uh, în, uh, în coerență cu celelalte aspecte. Ne am dat seama că este doar începutul procesului. Până în octombrie vom uh, colabora și vă vom mai informa despre evoluția lucrurilor. Deocamdată însă suntem aici să vă ascultăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a da cuvântul uh, celui de-al doilea grup, vă, vreau să vă întreb, doamnă, dacă doriți să reacționați acum sau mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Nu o să mă întind prea mult. Doream să aduc niște completări. Eu am făcut parte din organizația care a pregătit legea electorală pentru uh, adunarea constitutivă. În Tunisia uh, începem de la zero la nivel electoral. Terenul uh, este viran. Legea votată se referea numai la o singură, ale- la o singură alegere, o singură perioadă de alegeri. Nu este iar această lege nu era legislație de sine stătătoare, iar acum nu există, nu știm ce se va întâmpla dacă noua Constituție va adopta un proces de electoral proporțional sau majoritar sau votul uninominal. Nu știm ce fel de dacă vom avea un regim parlamentar, prezidențial sau semiprezidențial. Deci lucrurile rămân deschise. Nu putem să spunem, așa cum a spus dumneavoastră, că o să îmbunătățim lucrurile pe aici, pe acolo, fiindcă nu știm ce o să se întâmple. și nu faptul că erau mai multe partide politice a făcut ca femeile să reprezinte doar 27% din uh, parlamentari, 217 membri parlamentari și faptul că existau liste independente. Dintre cele 1500 de liste uh, din alegerile proporționale, avem peste 700 de liste care erau liste independente, deci o singură persoană, ceea ce mm, explică lucrurile, din păcate, uh, noi uh, am cerut paritatea în ceea ce privește uh, prima persoană pe listă, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Cred. Acum, în ceea ce este modelul turc, nu se poate să imităm modelul turc, iar uh, la ora actuală partidul Nahda nu se referă la modelul turc. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu și constituțional, să nu uităm faptul că Turcia nu este o țară arabă, ci este una dintre singurele, singura țară musulmană una, unde laicitatea este, caracterul laic este înscris, consfințit în Constituție. La noi, din potrivă, islamul este religie de stat, iar partidul Nahda este la antipodul modelului turc și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru că în Turcia acum modelul uh, la nivel al societății, modelul partidului, uh, modelul partidului uh, turc devine să devine, începe să devină prea puțin laic și vedem care este poziția domnului Erdogan privind avortul. Da, dar s-a folosit acest discurs în ceea ce privește sistemul electoral și numărul de locuri alocate femeilor. Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să uh, începem a doua rundă de discuții. Vă reamintesc, uh, reamintesc oaspeților noștri să nu depășească timpul alocat de 10 minute prezentărilor pentru a avea timp suficient apoi uh, pentru dezbateri. Avem uh, trei prezentări. Mai întâi doamna Nabia Hadush, de la Asociația Democrată a Femeilor din Maroc. Doamna Haduș este profesor universitar și consultant la nivel de învățământ în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea între sexe. Este membra a mai multor asociații și rețele care promovează drepturile femeilor, cum ar fi uh, rețeaua drepturilor omului euromediteraneană. Are experiență Um, în ceea ce privește activitatea de lobby pe lângă mari organizație internațională. Apoi, uh, doamna dr. Hoda Badran, uh, președinta Alianței pentru Femeile Arabe în Egipt. Este vorba despre o organizație din Egipt care este o organizație um, mamă pentru mai multe ONG-uri și care cooperează cu uh, alte organizații arabe și egiptene pentru a le oferi femeilor uh, drepturi și garanții prin intermediul influențării politicilor și prin intermediul oferirii de servicii și de programe în uh, cadrul uh, activității pentru, drepturilor, om, pentru drepturile omului. Înainte de a da cuvântul doamnei Estrela, aș dori să introduc și pe al treilea invitat, doamna Sophie Besi, de la Federația Internațională pentru Drepturile Omului și uh, secretar adjunct general pentru Tunisia al uh, Federației Internaționale pentru Drepturile Omului, așa cum v-am spus, și cercetător la Institutul pentru Relații Strategice de la Paris. Se ocupă de chestiuni legate de dezvoltare din regiunea Maghreb. Este autoarea mai multor cărți și articole privind femeile din lumea alarbă inclusiv femeile arabe și libertatea. Aș dori acum uh, să îi dau cuvântul doamnei Nabia Haduș. Donc en réalité parler de euh, Mulțumesc. Aș dori să vorbesc uh, despre Maroc și atunci când vorbim despre Maroc, vorbim uh, nu despre timpul actual, ci trebuie să începem cel puțin acum 15 ani. Pentru că Marocul a cunoscut multe reforme care au început uh, cam în acea perioadă și le voi prezenta în două părți, pentru că au fost două perioade de reforme. Două generații de reforme. Prima este perioada care a început cu tranziția democratică, iar tranziția democratică datează cel puțin din 1999, când a avut loc o tranziție politică. 98, mă scuzați. În această perioadă a avut loc o evoluție pozitivă a condiției femeilor. care a durat. Și ce anume a contribuit la această evoluție pozitivă? Este vorba de faptul că a avut loc o adevărată tranziție democratică, o voință politică de cel mai înalt nivel pentru a aduce schimbări situației femeilor și o mișcare a femeilor care a uh, căpătat caracter profesional, care a căpătat experiență și a devenit o forță de inițiativă. Nu doar o forță de mobilizare, ci și o forță de propunere, de inițiativă. Un alt punct forte din această perioadă reprezintă abordările legate de muncă. Este vorba de domeniul asociativ al societății civile. De asemenea, e vorba de stat, pentru că au apărut noi abordări, mai ales uh, abordarea participativă, deoarece toate reformele care au fost inițiate au uh, presupus anumite comisii. În aceste comisii uh, erau membri bărbați și femei, erau reprezentanți societății civile și, de asemenea, Uh, reforma Constituției, care a fost foarte importantă și a fost făcută în acest mod participativ. O abordare participativă care ține cont de societatea civilă marocană. Statul nu face numai ce dorește, ci se consultă cu societatea civilă. Primul context este cel al alternanței politice care a început în uh, 98 și care a dus la existența unei prime generații de reforme. Această prima generație de reformă a dus la progrese importante în domeniul instituțional și de asemenea în domeniul legislativ, în legătură cu protecția și promovarea drepturilor femeilor în special și a drepturilor omului în general. Care sunt aceste reforme? Este vorba mai ales de reforme legislative majore. Au fost modificate mai multe coduri, deci nu se mai vorbește de statutul personal, care se uh, referea mai ales la femei, ci se vorbește despre un cod al familiei, care ține cont de familie în total, în totalitatea sa. Deci se referă la femeie, dar și la copii. E vorba de codul muncii și de codul penal, care au fost reformate în 2003 în linii mari, doar câteva dispoziții au fost modificate și apoi codul naționalității din 2007, care uh, oferă femeii marocane dreptul de a transmite naționalitatea sa și copiilor săi. Este vorba de reforme majore reforme care au uh, schimbat chiar atitudinea oamenilor, pentru că s-au promulgat legi care recunosc drepturile femeilor. Marocul și-a luat și angajamente la nivel național și internațional. La nivel național s-a demarat un proces de instituționalizare a egalității între bărbați și femei în spațiul public E vorba mai ales de o politică sectorială care a fost uh, începută în cel puțin 4-5 ministere, printre care Ministerul Educației Naționale, Ministerul Comunicării și altele, și care se uh, efectuează conform unor proiecte împreună cu parteneri, printre care și Uniunea Europeană. Atunci când uh, este vorba doar de proiecte, acestea nu sunt integrate în politica guvernamentală referitoare la egalitatea de gen. S-a inițiat de asemenea și o strategie națională de echitate și de egalitate. De asemenea, a fost aplicată o agendă guvernamentală în 2011 pentru egalitate, iar în Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană, mă scuzați, este principalul donator pentru aceste programe. Acum există câteva probleme, mai ales cu noua ministră, care nu voia să semneze pentru acest program, dar până la urmă a promis că va, se va semna. Pentru că, până la urmă, s-au schimbat doar decidenții politici. Dacă ar fi fost uh, o agendă guvernamentală a instituției, aceasta trebuia să fie prelungită automat, deci noua ministră nu trebuia să se amestece într-un program preexistent. De asemenea, a mai existat și întregul proces de promovare a culturii egalității, prin Planul uh, Național de Acțiune pentru Drepturile Omului, care a fost și el susținut de Uniunea Europeană. Al doilea proces este ridicarea rezervelor. După cum știți, timp de ani de zile, din 2008 până în 2011, Marocul a anunțat că uh, ridică rezervele referitoare la Convenția CEDAV și în cele din urmă această ridicare a rezervelor s-a produs în 7 aprilie 2011, în prima primăvară arabă. Noi spunem primăvara egalității, pentru că atunci am dus o luptă pentru modificarea Constituției și a existat o asociație, un colectiv de asociații pentru femei care purta acest nume. Așadar, s-au ridicat rezervele și s-a aderat la protocolul opțional și, de asemenea, la protocolul uh, suplimentar privind traficul de persoane, mai ales traficul de femei. Și credem că e foarte important că Marocul aderă la acest protocol. Deci, Marocul a făcut efortul de a ridica rezerva și de a adera la protocol. În al treilea rând, Marocul a luat foarte multe măsuri pentru a pune capăt anumitor discriminări, dar nu tuturor discriminărilor. Pot să vă dau aici doar exemplul uh, femeilor de origine rurală, ale căror uh, terenul se află în apropierea orașelor și sunt acum uh, cedate de Ministerul Tutelar, Ministerul de Interne, unor uh, particulari, ca să se construiască locuințe, uh, ca să se extindă orașele și deci uh, costă destul de mult. Există o circulară din 1919, din vremea uh, stăpânirii franceze, care acorda doar posibilitatea de a, de a fi plătiți femeii din trib și uh, de, bărbații, mă scuzați, din trib și nu femeile. Am lucrat împreună cu aceste femei și ele și-au revendicat drepturile. pentru a beneficia și ele de aceste indemnizații. Începând cu 2010, s-a început să se acorde acestor femei indemnizațiile așa cum se acordă și bărbaților. Ministerul de Interne le-a considerat pentru prima dată ca uh, având dreptul la aceste terenuri, la fel ca și bărbații. Și este într-adevăr un lucru foarte bun, pentru că pentru aceste indemnizații nu se aplică uh, regula moștenirii, adică o parte pentru bărbați și jumătate pentru femei, ci uh, se uh, acordă indemnizațiile în măsură egală, ceea ce este o premieră. Noi, feministele, considerăm că aceasta va fi breșa de care uh, vom face uz pentru a revendica și egalitatea în domeniul moștenirilor. Este adevărat că există o interpretare a textelor, dar există și interpretări moderniste ale textelor, nu doar interpretările vechi. Mișcarea femeilor din Maroc consideră că toate aceste realizări sunt fragile De exemplu, codul familiei nu a fost reformat în totalitate. Adică rămân multe dispoziții uh, discriminatorii la care va trebui să mai lucrăm. Codul naționalității este în aceeași situație. Femeia a căpătat dreptul de a acorda naționalitatea sa copiilor atunci când e căsătorită cu un străin, însă nu poate să acorde naționalitatea și soțului. Așadar, această discriminare rămâne pentru că bărbații marocani pot să acorde naționalitatea lor femeilor, soțiilor lor să o transmită, la fel ca și copiilor. Deci mai avem de lucru, însă putem spune că până în 2011 nu realizaserăm Uh, suficiente progrese în legătură cu toate discriminările. Se făcuseră progrese, dar nu suficiente. În 2011, adică în momentul primăverii arabe, Marocul a trecut la a doua generație de reforme. De îndată ce a avut loc discursul regelui pentru a anunța reforma constituțională, care exista încă din 62. Uh, S-au prezentat uh, destule prevederi democratice, mai ales în domeniul politic, însă în domeniul drepturilor omului și al drepturilor femeilor nu exista decât preambulul din vechea Constituție care stipulează câteva drepturi, cum este, de exemplu, dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la adăpost, la locuință. Deci nu e vorba de drepturi foarte explicite. Nu se menționau nici drepturile omului, nici nu se interzicea discriminarea, nu exista niciun articol direct legat de egalitate. Așadar, de îndată ce uh, s-a pronunțat acest discurs, noi am început să lucrăm la Constituție. Asociațiile feminine, ca toate asociațiile din societatea civilă, au uh, lucrat la vechea Constituție și la un proiect de Constituție care a fost destul de Uh, împărțit la început în comisie. În această comisie erau diferiți membri, erau femei, erau bărbați, erau și reprezentanții ai asociațiilor pentru drepturile omului, ai asociațiilor pentru drepturile femeilor, ai asociațiilor care luptă pentru drepturile culturale Așadar, reprezentarea era destul de largă, existau și specialiști, adică uh, universitari, specialiști în Constituție și așa mai departe. Și am re realizat un memorandum, de exemplu, un memorandum al Asociației Democratice al Femeilor din Maroc, un memorandum depus de toate asociațiile pentru drepturile femeilor și care se referea mai ales la drepturile femeilor. Adică am vrut să uh, atacăm din această perspectivă și nu să luăm Constituția în întregime. Și încă un memorandum. Am să vă arăt, am să vi-l și arăt. Și deci, în acest memorandum, ne-am legat de context, de diferitele dispoziții și am făcut foarte multe propuneri. Nu, nu este aici. Iar printre propunerile noastre s-au regăsit și foarte multe propuneri care au fost păstrate în forma propusă de noi. Pentru că formularea era corectă, erau dorințele noastre negru pe alb și deci au fost foarte multe prevederi din memorandumul nostru preluate, fie în preambul, fie chiar în articolele Constituției. Iar noua Constituție, la articolul 19, se referă strict la egalitate și la nediscriminare prin crearea unei autorități pentru egalitatea de gen. Reforma constituțională a fost realizată, comisia ne-a ascultat, a fost un lucru pozitiv am simțit că această Constituție aparținea tuturor. Nu era o Constituție voită, dorită de stat sau de guvern, nu, deloc. Era o Constituție care uh, prelua aspirațiile tuturor marocanilor. Aceasta recunoaște supremația convențiilor internaționale față de legea marocană. Acest punct este foarte pozitiv. prezintă mai multe principii legate de drepturi și de egalitate, care reprezintă încă un pas către calitatea de cetățean de plin, pentru că noi considerăm că deocamdată femeile din Maroc nu sunt cetățene pe deplin, pentru că există foarte multe legi discriminatorii, există drepturi la care femeile încă nu au acces. Constituția consacră legalitatea între bărbați și femei în domeniul social, politic, economic, de mediu și așa mai departe și introduce noțiunea de drepturi și de libertate, preconizează măsuri de acțiune afirmativă, deci pentru prima dată nu ni se va spune că lista națională sau contingentele nu sunt constituționale. Pentru că în vechea Constituție nu figurau, însă acum acestea sunt constituționalizate. Deci putem cere introducerea de contingente pentru femei. Până acum, Marocul a făcut doar listele naționale, o listă care determină un anumit număr de locuri, adică locuri rezervate femeilor, rezervate pentru femei prin voința partidelor politice, Adică nimic nu obligă un partid politic să o și facă. Se face apel, practic, la liberul arbitru al partidelor. Noi mecanisme instituționale de promovare a drepturilor omului și ale femeii, Consiliul Național pentru Drepturile Omului, de exemplu, care este și mediator în acest domeniu, Probabil că acesta se va ocupa acum de egalitate, de paritate și așa mai departe. Apoi o autoritate pentru paritate și pentru combaterea oricărei forme de discriminare menționată în articolul 19 din noua Constituție și la 164 din Constituție și apoi Consiliul Consultativ pentru Femei și Copii. Islamiștii interpretează în alt sens. Ei consideră că e vorba de familia musulmană, de copii și așa mai departe, însă noi avem o altă perspectivă. Dar fiind vorba de un consiliu consultativ, nu este atât de grav, pentru că nu este o autoritate în sine. Sigur că nu putem spune că am ajuns la capătul luptelor noastre. Însă am făcut progrese foarte importante. Cu toate acestea, mai sunt anumite probleme legate de text, legate de anumite provocări. De exemplu, legislația și uh, numerotarea de referință acesteia nu se menționează referințele legislative. Deci ne aflăm exact în situația dinainte. Avem o legislație care provine din șaria și din convențiile internaționale. Deci există o anumită dualitate. aplicarea dispozițiilor, uh, anumitor dispoziții, cum sunt legile organice, este problematică pentru că unor nu reflectă pe deplin spiritul modernist după care a fost elaborată Constituția. De exemplu, acest Consiliu Consultativ pentru Familie, care arată aceste dificultăți. Acum îmi spuneți că nu mai am timp. Bun, mai avem multe provocări. Am și ajuns la ultima pagină din prezentare. Lupta noastră ca femei pentru egalitate și pentru cetățenia femeilor continuă. Ne mai așteaptă multe provocări și profităm de toate ocaziile pentru a mobiliza, pentru a uh, revendica, pentru a interpela și pentru a ne transmite revendicările sau recomandările. Am atras atenția noului uh, premier, am atras atenția ministrei familiei și așa mai departe. Adică nu ne, nu ne oprim, și nu înseamnă că reformele efectuate de Maroc uh, au pus capăt discriminărilor. Aș dori să rețin trei lucruri dintre aceste provocări de care ne vom ocupa acum. Armonizarea legislației naționale cu dispozițiile Constituției și cu instrumentele internaționale legate de drepturile omului. Putem să facem acest lucru acum deoarece am cerut statului marocan să introducă aceste lucruri în Constituție. Apoi aplicarea agendei egalității, o altă luptă cu Ministerul de Resort. Deci uh, va trebui să fim uh, ajutați aici pentru că Uniunea Europeană finanțează acest program și să aplicăm mecanismele instituționale responsabile de egalitate și paritate, care au capacitățile necesare pentru a asigura coordonarea între sectoare și de asemenea de monitorizarea strategiei. La ora actuală, Consiliul Național pentru Drepturile Omului lucrează la o primă variantă a autorității menționate în articolul 19 din Constituție ca să uh, existe o autoritate care să combată discriminarea. La început se dezbătea foarte mult uh, despre discriminare, care ar fi de toate tipurile, nu doar discriminare de gen. Însă uh, suntem convinși că până la urmă această autoritate de asta se va ocupa. Mulțumesc, eu cred că nu am vorbit mult și asta e. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, mulțumesc doamna Aduș pentru informațiile pe care ni le-ați prezentat în legătură cu situația femeilor în din Maroc. Voi continua în portugheză eh, la parole. Eh. și voi da cuvântul doamnei Oda Badran. Vă rog. Uh. E aproveito para fazer... Profit de ocazie pentru a vă face niște recomandări. Aș dori să vă îi rog pe experții noștri să nu depășească timpul alocat de 10 minute pentru prezentările domniilor lor, dat fiind că nu avem prea mult timp la dispoziție și aș dori să informez pe cei interesați de faptul că prezentările care au fost uh, făcute deja și pe care le veți asculta în continuare, le aveți, le găsiți pe internet. Avem unele solicitări uh, la luarea de cuvânt a persoanelor care trebuie să plece curând. Eu încerc să țin cont uh, de toate solicitările făcute. Doamna deputat Carmen Romero López a cerut să ia cuvântul. Vă rog. Gracias, presidenta. Eh, desgraciadamente, en este Parlamento... Mulțumesc, doamnă președintă. Din păcate, în cadrul Parlamentului European avem mai multe comisii Din păcate, deputații nu fac parte doar dintr-o comisie și la 5 și jumătate trebuie să particip la Comisia de Afaceri Externe. Benceva va vorbi tocmai de procesul constituțional din Tunisia și am dorit să știu care va fi rolul uh, rezervat femeilor în acest uh, proces. Și cât sunt ele de implicate în acest proces, care va fi viitorul legii electorale, care vor fi partidele care vor fi finanțate. Iată, întrebări foarte importante care ne uh, afectează atât în calitate de femei cât și în calitate de uh, eurodeputați. Îmi pare rău, dar nu pot să ratez această audiere de la 5 și jumătate și de aceea v-am cerut cuvântul. Aș dori acum să întrerupă, uh, să întrerupă desfășurarea acestei runde de dezbateri, pentru că dacă nu, nu voi putea lua cuvântul după. Foarte succint, după primele două luări de cuvânt, care erau, au fost foarte diferite între ele, se pare că situația între aceste două țări sunt, este foarte diferită și în calitate de eurodeputat cred că ar trebui să uh, știm mai concret ce se întâmplă în fiecare uh, țară. Nu mi se pare că e corect să vorbim la modul general despre Africa de Nord, pentru că fiecare țară are propriile caracteristici, proprie specificități și cred că ar trebui să cunoaștem în profunzime uh, Uh, situația. Eu fac parte din uh, delegația pentru relațiile cu țările din Africa de Nord, cu Macrebul și cred că o astfel de audiere ar trebui să fie organizată în comun cu această delegație sau cu Comisia AFET, cu Comisia de Afaceri Externe. Cred că ar fi mult mai uh, eficient dacă am avea ședințe în comun. Pentru că astfel ne-am putea să ne coordonăm uh, mai bine activitatea, pentru că până la urmă e o chestiune de uh, coordonare doamna Fiona Hall, care și a fost în sală și care a părăsit sala, uh, a făcut și ea parte, ca și mine, din uh, uh, misiunea de observare a alegerilor. Am fost la uh, Tunis, uh, Comisia de Bugete, Delegația pentru Relațiile cu Magrebul, mai mulți deputați europeni uh, lucrează pe aceste dosare, însă în mod necoordonat, nearmonizat. Ori cred că ar trebui să avem, uh, să găsim o modalitate pentru a avea o acțiune comună, ar trebui să avem uh, anumite sinergii, pentru că am lucrat mai eficient. Iată ce doream să vă spun eu. Deci cred că ar fi bine să cunoaștem mai specific situația uh, fiecărei uh, țări în parte. Și de asemenea, cred că ar fi mai, și mai important să organizăm o audiere cu mai multe comisii, cu delegația cu Magrebul, cu Comisia AFET și cu uh, Comisia noastră. Într-adevăr, cred că ar trebui să implicăm și Comisia AFET, pentru că nu e vorba doar de situația femeilor, e vorba de, uh, uh de, de situații, de aspecte care ne vizează pe toți, uh, europeni sau uh, mediteraneeni. Și în încheiere aș dori să mai spun că situația din Libia m-a uh, șocat. Această violență, folosirea violului ca armă de război și violența, în general, reprezintă o problemă transversală, transversală pentru toate femeile și cred că este foarte important să susținem uh, aceste femei, să le ajutăm uh, să obțină treptate, uh, dreptate, pentru că și ele își pot aduce contribuție. E foarte important că aceste femei, uh, acestor femei să li se recunoască statutul de victime de război. Și cred că ar trebui să uh, lucrăm în comun noi deputații europeni. De asemenea și cu Curtea Penală Internațională ar trebui să cooperăm pentru a obține această recunoaștere. Iar uh, ceea în ce privește situația deputaților, femeilor deputați din alte stă, uh, state, uh, ar trebui să le ajutăm, în, să facem tot ce ne stă în putință. Trebuie să intensificăm contactele, legăturile pentru a cunoaște cât mai bine situația din aceste țări. Îmi pare rău că trebuie să plec. E mult dificil. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, e greu să facem față tuturor ședințelor pe care le avem în număr mare. Încercăm să o facem, dar nu e lesne deloc. Uh, sigur, luăm notă de recomandările făcute. Ne vom ocupa în continuare de acest subiect, fie la comisia noastră, fie la alte comisii, fiindcă este într-adevăr un subiect foarte important și de mare actualitate. Noi uh, avem uh, așteptăm cu avem mari speranțe de la această așa numită primăvară arabă și uh, ne aplecăm cu atenție asupra rolului femeilor, rolul pe care l-au jucat și sperăm că în continuare vor juca un rol foarte important în ceea ce privește clădirea democrației în uh, aceste țări. Iată deci că acesta este interesul nostru principal și anume dezbaterea subiectului în, pe viitor și uh, urmărirea sa îndeaproape. Îmi cer scuze, uh, dau acum cuvântul uh, doamnei dr. Hoda Badran. Thank you, Mr. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru organizarea acestei audieri. vă mulțumesc pentru invitația acordată. Poate mai bine să folosesc acest microfon. Aș uh, dori să mulțumesc uh, și doamnei Costa pentru uh, introducerea uh, foarte uh, cuprinzătoare în care ați prezentat situația noastră. Aș dori totuși, având în vedere uh, presiunea timpului, să fiu succintă. Există un articol pe care l-am uh, publicat în Europe's World. Dacă dorește cineva uh, detalii, iată ultima ediție a uh, acestei uh, publicații. Am ales acest titlu, Femeile și puterea organizării, pentru că ne-am dat seama că uh, e vorba de o luptă pentru putere. Și uh, trebuie să încercăm să dobândim uh, puterea uh, dacă vrem să obținem ceva. Al doilea uh, di, uh, diapozitiv arată uh, piața Tahrir. Aveți, vedeți aici această mare de oameni, mai bine de un milion de persoane. Tahrir înseamnă liberare, deci iată, acest nume are semnificație. Și de aceea tinerii au dorit să meargă în această piață, pentru că a fost un mesaj simbolic, am dorit să arătăm că eliberăm țara de uh, sub uh, chingile acestui regim bărbații și femei care au manifestat aici, nu numai în piața Zahrir, dar și în alte piețe din uh, țară, au revendicat aceleași doleanțe. Bărbații au venit cu benere în care se solicita uh, echitate, justiție, democrație. Deci nu putem spune că au fost uh, doleanțe, solicitări diferite pentru bărbați și femei. au participat la aceste manifestații tot felul de femei tinere, uh, mai în vârstă, unele cu văl, altele fără văl, cu capul descoperit. Deci putem spune că orice grup de femei a fost uh, reprezentat. Și aici, uh, în piața Tahrir și în alte piețe, nu numai au arborat bannere, ci au făcut chiar mai mult au avut grijă de persoanele rănite, au distribuit alimente diminețile, după manifestații și după ce rămăsese gunoi în piață, au curățat, deci au făcut uh, tot ce puteau. Noi, ONG-urile, am participat uh, ca persoane fizice, eu am fost acolo cu personalul meu, cu familia mea, dar și uh, ca reprezentanța ai ONG-urilor am uh, uh, împărțit uh, pături pentru că era frig, era iarnă și multe persoane au dorit să petreacă noaptea în piețe. Uh, de asemenea, am uh, împărțit și medicamente, deci am participat atât cât în uh, calitate de persoane uh, fizice, cât și în calitate de ONG-uri la această revoluție. Apoi ne-am, am intrat în faza următoare, tranziția spre democrație și ciudat, la început am fost parteneri și acum în această fază am fost uh, uh, marginalizați, am fost excluși din orice fel de mecanism, orice eveniment, orice uh, comitet. De exemplu, a fost înființat un comitet pentru reformularea unor articole din Constituție. Nu a fost uh, nicio femeie solicitată să participe la această comisie. Nu că n-am fi avut femei competente. Una dintre noi este uh, președintele curții, înălții curții constituționale și deci ne putem pune întrebarea legitimă de ce această femeie nu a fost solicitată. Și aceasta pentru că în altul Consiliu, Consiliu Militar a preluat puterea. Și știm cu toții că uh, ei nu sunt uh, obișnuiți uh, să uh, Uh, se poartă cu femeile ca fiind uh, egali ai lor, uh, care să participe la negocieri. Avem de a face cu un sistem patriarhal, un sistem macist, total macist. dacă o femeie dorește să fie uh, ofiț țări să facă parte din armată, uh, trebuie să uh, abandoneze calitățile ei de femeie, să devină foarte dură și uh, acest Consiliu Militar nu numai că s-a întors împotriva noastră, ci toate grupurile islamiste s-au întors din Egipt, din Arabia Saudită, din țările din Golf, cu această ideologie wahabită care Uh, interpretează islamul în modul cel mai radical, cel mai drastic și împotriva intereselor femeii. Și chiar înainte de uh, Revoluție a avut loc o mișcare împotriva femeilor pentru că s-a făcut uh, legătura sau un amalgam între puținele realizări ale pe femeilor egiptene și soția președintelui Suzan Mubarak, care a fost văzută ca o persoană foarte coruptă, uh, deci s-a interpretat ca și când uh, tot, toate actele de corupție au fost săvârșite de, uh, doar de Suzan Mubarak și nu de întregul uh, sistem sau de soțul său care conducea acest regim. Și deci consecința a fost că am fost excluse, am fost marginalizate și nu doar asta, am asistat la acte de violență și de brutalitate împotriva noastră. Iată aici o fotografie foarte celebră a fetei cu sutienul albastru. Soldații au târât-o pe jos uh, în piață. Uh, uh, ea a fost pur și simplu dezbrăcată, a fost despuiată de asemenea, mai există și faimoasele teste de virginitate militare. Există consilii militare pentru care încearcă să uh, le umilieze pe femeile care au fost în piețe. Cam 20 de fete au fost uh, supuse la aceste texte, teste de virginitate pentru a vedea dacă erau virgine sau nu. Cele care au fost uh, supuse acestor teste, analize, una dintre ele a fost atât de curajoasă încât a dat în judecată Consiliul Militar, dar uh, toți soldații care au fost implicați, bineînțeles că au scăpat basma curată. Nu s-a întâmplat nimic. N-a avut loc nicio sancțiune. Uh, a avut, au avut loc uh, alegeri pentru Parlament, care au fost câștigate de grupuri islamiste, pentru că celelalte partide liberale nu erau suficient de puternice și doar 2% din femei au devenit uh, deputați și sistemul cotelor, care înainte de Revoluție era în avantajul femeilor, a fost uh, abolit, a fost eliminat, a fost uh, promulgată o altă lege, conform căreia fiecare partid politic ar trebui să aibă cel puțin o femeie pe listele de candidați bineînțeles că numele femeilor erau la sfârșitul listelor și deci ele nu au fost alese și cam 75% din locuri din Parlament sunt ocupate de către uh, musulmani, de către salafisti salafiști nu știu de unde au venit salafiștii, uh, nu am auzit de ei înainte, dar dintr-o dată uh, ne-am dat seama că au uh, năpădit țara noastră. La aeroport era plin de salafiști din țările din Golf și din Arabia Saudită. Iată care a fost lupta pentru putere, însă dacă e să fim pozitiv, putem spune că noi, ONG-urile pentru drepturile femeilor, am fost alarmate, ne-am examinat situația și ne-am dat seama că poate că pentru că nu suntem suficient de prezente în societatea civilă. Trebuie să dobândim putere, forță, pentru că e o luptă pentru putere. Și am încercat să vedem care sunt resursele pe care le avem la putere. În mod teoretic, puterea provine din trei uh, locuri, din dimensiunea populației, organizarea acestei dimensiuni și din resurse din fericire, suntem bine reprezentate în un uh, numărul populației, dar nu are cum să funcționeze dacă nu suntem organizate și ne-am decis să ne organizăm mai bine. Prima coaliție a femeilor a fost înființată, formată din 16 uh, sau 17 ONG-uri feministe. Am, uh, ne-am unit forțele, am început să lansăm petiții și să demonstrăm, am coborât în piețe, pe străzi, am ieșit pe stradă și am uh, protestat împotriva acestor teste de uh, uh, virginitate și a verdictului care a urmat. Am fost, ni s-a făcut critica că e o mișcare elitistă, mișcarea pentru drepturile femeilor e elitistă. Și am spus, bine, atunci haideți să mergem la nivelul local. Ne-am îndreptat atenția spre nivelul local și, pentru prima dată, am organizat o conferință care, la care au participat 3.000 de organizații din uh, societatea civilă. Nu am uh, invitat doar reprezentanții ai femeilor pentru că nu am dorit să ne uh, distanțăm de societatea civilă și vedeți aici poze de la prima convenție. Uh, de la care au uh, reșit două mesaje. În primul rând a, am votat o cartă care uh, enumeră solicitările noastre și faptul că trebuie să fim considerați ca parteneri după Revoluție și nu doar în timpul Revoluției și a mai reșit un mesaj de aici, respectiv că ar trebui să avem o, un sindicat uh, feminist în Egipt. Nu am avut un astfel de sindicat. Uh, Sharawi este un uh, uh, lider cunoscut în regiune. Am avut uh, o astfel de sindicat, dar a fost dizolvat în anii 70 și am hotărât să reînființăm această organizație și am dobândit tot mai multă putere, tot mai multă forță și pentru prima dată în timpul alegerilor prezidențiale am Uh, rugat candidații să vină să discute cu noi și să spună care sunt prioritățile lor pentru drepturile femeilor. Și având în vedere că am, uh, ne-am făcut un nume, uh, candidații au venit și pentru prima dată drepturile femeilor au figurat printre priorități. Iată emblema noastră, simbolul nostru și deocamdată acum ne ocupăm de două dosare. În primul rând, această uniune, acest sindicat a fost construită din jos în sus și toate uh, organizațiile de la nivel uh, local și-au adus aportul la această uniune. Avem 100 de ONG-uri care fac parte din uh, asociația noastră, avem un consiliu director de 15 persoane, avem un uh, președinte, un secretar general, un uh, trezorier. Uh, îmi revine onoarea să, fac, uh, să fiu uh, președinte al acestei organizații și acum avem două misiuni, una foarte urgentă, Respectiv, trebuie să ne axăm, să ne îndreptăm atenția asupra noi Constituții în care solicităm să fim parte la această comisie, uh, cel puțin în proporție de 30%, uh, au loc negocieri, uh, această comisie negociază cu noi, ni se spune că ne acordă 10%, noi nu cedăm nicio palmă de pământ, vrem 30%, de asemenea, încercăm să pregătim uh, proiecte de articole pentru această Constituție care vorbesc în mod explicit de drepturile femeii. Am, uh, ne-am inspirat din toate convențiile internaționale, nu doar CEDAV, ci ne-am inspirat și din alte convenții care se referă la egalitatea de drepturi pentru toți, inclusiv pentru femei, și încercăm să ne bazăm și pe experiența altor țări arabe, ale căror constituții sunt mai performante decât a noastră. Uh, o altă misiune pe care uh, ne-am uh, alocat-o, avem un studiu și încercăm să desfășurăm acest un, un plan pe doi ani. Care sunt prioritățile noastre? Să schimbăm în primul rând legislația, mai ales în domeniul familiei, pentru că discriminarea este legală în uh, dreptul familiei. În al doilea rând, avem nevoie de un plan național de combatere a analfabetismului, pentru că jumătate din femeile egiptene sunt analfabete și în această condiție frățiile musulmane uh, organizează aceste alegeri prin procură și de, a, de aceea ele votează pentru uh, pentru Partidul Islamist. Iată ultimul meu diapozitiv, uh, care sunt așteptările noastre din partea comunității internaționale. Avem nevoie, în primul rând, de solidaritate. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, un sprijin din suflet. Ce spun când spun sprijin din suflet? De fiecare dată când un reprezentant sau un grup de reprezentanți merg în Egipt, vă rog, atunci când vorbiți cu decidenții politici, să discutați mai ales despre drepturile femeilor uh, pentru că e vorba de drepturi în general. Drepturile omului ar trebui să fie drepturile femei. Știți că nu e așa. Și când par surprinși, trebuie să menționați uh, aceste drepturi. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și concret. Suntem departe de a fi perfecți, încercăm să ne inspirăm din uh, situația altor țări, avem nevoie de schimburi de experiență, avem nevoie de expertiza dumneavoastră în calitate de uh, eurodeputați. Noi, ONG-urile, vă invităm să uh, ne aduceți uh, sprijinul tehnic. Și, bineînțeles, avem nevoie și de uh, sprijin financiar pentru că avem nevoie de resurse. Din păcate, până acum, guvernul egiptean pune capăt orice, oricărui fel de cooperare internațională cu ONG-urile. Și nu numai asta, ci încearcă și să schimbe uh, legislația cu privire la ONG-uri, ceea ce va uh, mai uh, crea piedici suplimentare pentru noi și deci avem încă o dată nevoie de sprijinul dumneavoastră. În fine, vă rog să nu credeți, așa cum spun unii, că e vorba de o intervenție străină. Mm, eu am fost uh, președintele unei comisii cu privire la drepturile șaria, da, drepturile copilor și noi am aplicat principiul uh, Ă, dacă drepturile unui singur copil sunt încălcate, nu e doar o problemă cu țara respectivă, ci e o problemă a comunității internaționale. Prin analogie, spune că dacă drepturile unei femei din orice țară e încălcat, atunci e o problemă nu doar a Egiptului, ci ă, a tuturor. Sigur că la niveluri ă, diferite răspunderea ne revine, dar până la urmă e o răspundere colectivă a tuturor. Vă mulțumim, mulțumim, doamnă Badran. Acum uh, aș dori să spun câteva cuvinte, nu pot să mă abțin, dar pe scurt, bineînțeles, este datoria noastră a Uniunii Europene de a sprijini femeile primăverii arabe, femeile din Egipt, și că este de datoria noastră să oferim uh, sprijin tehnic și financiar, în afară de acest uh, sprijin uh, emoțional din suflet, cum a spus dumneavoastră. Știm cu toții foarte bine că situația este îngrijorătoare în Egipt, dovadă fapt dovada faptului că nu este suficient să se schimbe unele lucruri pentru ca situația femeilor să se îmbunătățească. Eu nu îndrăznesc să spun că situația femeilor în Egipt este mai rea acum, dar vă pot spune, îndrăznesc să spun că nu e mai bună. Femeile egiptene au fost foarte active, au ieșit în stradă, nu au uh, fost doar observatoare pasive ale Revoluției, au fost uh, agenții ai schimbării, au fost active, dar dar uh, este evident că există o realitate împotriva căreia luptăm de ani de zile și anume că femeile sunt bune doar când e uh, de făcut ceva și, și nu când este de decis ceva. Noi vrem să uh, combatem această idee, femeile pot să pună umărul, dar pot să ia și decizii atât la nivel politic cât și la nivel economic. Și femeile sunt la fel de competente precum bărbații. Iată de ce nu putem nici în ruptul capului să acceptăm rolul secundar care li se impune femeilor. Și chiar uh, mai periculos este uh, faptul uh, Uh, pe care noi nu-l putem accepta în niciun caz, și anume uh, cazurile de lipsă de respect, de umilire a femeilor doar pentru simplul fapt că sunt femei. Acestea fiind spuse, dau acum cuvântul doamnei Besis, care ne va vorbi despre situația în Tunisia. Aveți cuvântul, doamnă. If you want to, no, there. Merci de me donner la parole. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. O să încerc să fiu foarte subcintă. Nu doresc să fac o trecere în revistă a situației, fiindcă atunci v-aș vorbi ore în șir despre situația femeilor la ora actuală în nordul Africii, mai ales în țările Maghreb. Aș dori să încep. Văd uh, că nu au mai rămas mulți participanți în sală. O să încerc să încep cu sfârșitul, ceea ce ar fi putut fi sfârșitul prezentării mele și vreau să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European care au venit să ne asculte pe noi, femeile din Africa de Nord, pentru a înțelege mai bine problemele și provocările cu care ne confruntăm. Sunt și bărbați prezenți în această sală, dar majoritatea covârșitoare este feminină, ceea ce arată uh, că uh, Uniunea Europeană nu va putea să dea o mână de ajutor, într-adevăr, uh, femeilor din uh, lumea arabă, fiindcă dacă bărbații nu sunt prezenți aici, înseamnă că această problemă nu este suficient de serioasă pentru politicienii europeni și este mare păcat. E mare păcat, vă spun de ce. Pentru că poate că majoritatea nu a înțeles că la ora actuală, mai mult decât oricând în această regiune a lumii, uh, în acest zbucium al revoluțiilor, problematica femeilor reprezintă miezul problematicii democrației. Nu putem vorbi despre democrație fără să vorbim despre femei. De ce? În primul rând, fiindcă am putea să simple, dar pe care nu îi le adresăm destul de des. Și anume, există cetățenie, există democrație dacă uh, nu sunt egali toți cetățenii în fața legii. Acest lucru poate părea de la sine înțeles, dar e mai bine să spunem lucrurile pe nume. Și un al doilea aspect, foarte important. Putem să clădim o democrație reală la nivel politic dacă în celelalte domenii, în domeniul social, de pildă, și în domeniul uh, gospodărilor, familiilor, Uh, acestea sunt brăzdate în continuare de inegalitate. Așa stau lucrurile la ora actuală. Și anume, în țările unde se clădește o democrație politică, se închid ochii asupra aspectului social și asupra ceea ce se întâmplă acasă, acolo unde domină inegalitatea. La ora actuală, problematica femeilor în aceste țări care, care au fost uh, sub uh, bocancul democrației, dar care acum s-au eliberat, cel puțin într-o oarecare măsură. Chestiunea, această chestiune eh, este eh, miezul dezbaterii între proiectele politice și sociale care se eh, ciocnesc în această parte a lumii la ora actuală. Iar problema egalității, iar acest lucru a fost subliniat în nenumărate rânduri de către uh, antevorbitoarele mele, uh, pune problema locului religiei în uh, domeniul politic. Nu putem să evităm această, acest aspect. Vorbeați despre sisteme de referință. Iar aceasta este o chestiune foarte importantă în legislație. Iată despre ce este vorba când vorbim despre femei. Vorbim despre democrație, despre uh, laicitate, despre egalitate lucruri foarte importante. Aș dori să abordez trei chestiuni pe scurt. Au existat uh, revolte și schimbări de regim pe care am putea să le numim revoluții în unele țări și poate nu în toate, nu o să revin asupra acestui aspect, dar lumea arabă s-a uh, pus în mișcare. Acum rămâne de văzut în ce direcție se îndreaptă aceste mișcări. După uh, revoluțiile propriu-zise, au venit la putere partide islamice în uh, cele două țări uh, unde Uh, dictaturile s-au prăbușit în mod spectaculos, Tunisia și Egiptul și uh, apoi uh, alegerile la adunarea constituantă în Tunisia au dat o, o majoritate relativă, 42% din voturi partidului Nahda și în Egipt majoritatea a fost absolută dacă Uh, dacă ne gândim la salafi și la frăția musulmană, avem aproape 80%, 3, 3 sferturi din uh, voturi, din locuri în Parlament. În Libia, Poate nu ne dăm suficient seama de acest lucru în afară, cât de, de faptul că uh, problematica femeilor reprezintă miezul uh, aspectelor legate de democrație uh, la ora actuală. 23 octombrie 2011, odată cu căderea lui Gaddafi, a avut loc primul discurs oficial al Consiliului Național de Tranziție într-o țară uh, distrusă de 40 de ani de dictatură, de un război de 9 luni, de bombardamentele NATO, o uh, țară în ghearele haosului, deci în primul discurs în care s-au uh, enumerat prioritățile acestui Uh, Consiliu s-a spus că se va fi reinstituită legea Sharia. Iată primul anunț făcut primul anunț al Consiliului Național de Tranziție, acesta a fost ca și cum nu ar fi existat alte priorități, ca și cum nu ar fi existat alte priorități pentru Libia după ce a ieșit din ghearele dictaturiete, că adesea în Europa se, se subestimează o chestiune care, ceea ce nu se întâmplă în țările noastre, fiindcă știm că acesta este miezul problemei. Ce înseamnă ce înseamnă luarea puterii de către aceste partide islamiste. Acest lucru înseamnă, bineînțeles, că și dacă, chiar dacă este vorba de partide care au luat puterea în mod democratic, după alegeri democratice, să nu uităm acest lucru, este vorba de uh, partide care își au locul în, în peisajul politic, dat fiindcă reprezintă o parte a populației, dar este vorba de partide care uh, poartă un mesaj uh, ideologic conservator și tradiționalist, care reprezintă o primejde pentru femei. Haideți să nu încercăm uh, să ascundem acest adevăr. Acum trebuie să ne dăm seama de următorul fapt, și anume uh, raportul de forțe politic la nivelul țărilor care sunt pe calea democrației, să spunem așa, și modul în care în care femeile își fac cunoscute revendicările la ora actuală. Raportul de forțe depinde de țări, bineînțeles, iar imaginile pe care le-ați văzut din Tunisia și Maroc, Libia, Egipt nu arată, nu oglindesc aceleași realități în ceea ce privește progresul înregistrat, în ceea ce privește drepturile omului, nu este același peste tot. Și aș dori să vă dau câteva exemple care ne arată cum stau lucrurile. Tunisia. Tunisia este o țară unde laicitatea este un proces uh, cu vechime și bine pus la punct, o țară unde partidul Nahda nu uh, găsește mult sprijin pentru ideologia sa. Nu înseamnă că nu îi găsește sprijin deloc, dar este mai greu. Chiar uh, dacă este doar un pas înapoi tactic, Tunisia și Libanul sunt Uh, singurele țări unde șaria nu este uh, sursă legislativă. Iar partidul Nahda a propus uh, instaurarea legii șaria, dar a fost obligat să dea înapoi uh, în urma ofensivei societății civile, ceea ce nu înseamnă că nu va încerca să introducă șaria pe ușa din dos, dar este un pas înapoi. În Egipt, în articolul 2 al Constituției, uh, și sper să nu mă înșel, se spune că Sharia este principala sursă a legislativă. Deci, iată că lucrurile nu sunt uh, la fel și nici raportul de forță nu este același. Putem spune că uh, nu um, am pierdut încă totul și um, uh, doamna Badeana a spus pe bună dreptate că revoluțiile nu s-au făcut în numele religiei sau pentru reacții conservatoare sau reacționare. Revoluția uh, în Tunisia, uh, în uh, piața Tahrir și așa mai departe și în alte locuri s-au făcut în numele libertății, democrației, în numele combaterii corupției și așa mai departe. Nu s-a vorbit deloc despre religie. Mișcările islamiste acum, din motive pe care nu am timp să vi le explic acum, au profitat de pe urma acestei situații, acestor revoluții. S-a spus aici că trebuie să ținem cont, în ceea ce privește acest raport de forță, de dinamismul societății civile și de relativa libertate care permite societății civile să se clădească, să se structureze. Iar uh, în cadrul societății civile, în cadrul organizațiilor societății civile, femeile joacă un rol foarte important, dat fiindcă sunt excluse, marginalizate în politică, atunci ele se implică în societatea civilă, dat fiindcă nu-și găsesc locul în viața politică, încearcă să contrabalanceze această uh, izgonire din politică și uh, acolo au, niște, au, niște, au un rol foarte important în contextul actual în lumea arabă și cer sus și tare introducerea în, Constitu- în Constituția drepturilor femeilor, introducerea egalității între sexe și a nediscriminării, consfințirea acestor principii în Constituție. Din 2006 eh, s-a născut la Rabat eh, această coaliție a lumii arabe care se numește Coaliția uh, egalitate fără rezerve, care există din 2006 și care s-a născut la Rabat, aduce la o parte mai multe organizații feministe ale lumii arabe, uh, printre care și Asociația Femeilor din Maroc, Asociația Femeilor Democrate, uh, Federația Internațională a Drepturilor Omului, FIDH. Uh, între 2006 și 2011, această coaliție regională cerea ridicarea rezervelor la CED. Iar uh, acum se cere și uh, consfințirea prin Constituția Drepturilor Femeilor. Lupta nu va fi ușoară, dat fiind că societățile arabe sunt uh, fragmentate, avem un fragment al societății care este foarte conservator, nu o să vă vorbesc aici despre atașamentul față de tradiție și, bineînțeles, există un alt fragment, o altă parte a societății care dorește să progreseze pe calea democrației și pe calea drepturilor femeilor. Ce poate face Uniunea Europeană? Un singur lucru, aș spune eu, pe care nu l-a făcut uh, pe perioada dictaturilor, și anume să-și respecte propriile valori. Știți foarte bine că toate acordurile de asociere între Uniunea Europeană și uh, aceste țări avea un articol 2 și anume referitor la respectarea drepturilor omului, iar Uniunea Europeană nu a încercat niciodată să aplice acest articol 2 în, în, articol, în um, acordurile de asociere și de liber schimb în relațiile sale cu dictaturile din această regiune. Acum am dori să se respecte acest articol se respecte de acum înainte, iar acest lucru va reprezenta un mare ajutor pentru femeile din această regiune, dacă considerăm, bineînțeles, că drepturile femeilor sunt drepturi ale omului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Besis! Aș dori să vă reamintesc că acordurile de că se prevede ca în toate acordurile de asociere să existe o clauză referitoare la respectarea drepturilor omului, precum și o clauză cu privire la respectarea drepturilor femeilor. Această, această clauză s-a introdus recent în urma presiunilor făcute de comisia noastră. Deci, în urma presiunilor noastre s-a introdus această clauză cu privire la respectarea drepturilor femeilor, pe lângă respectarea drepturilor omului. Cum uh, v-ați dat uh, seama, puterea este în mâna bărbaților, iar uh, acest lucru este valabil chiar și în Europa. Există pentru bărbați alte priorități. Pentru ei, cuvinte cum ar fi egalitatea între sexe, combaterea discriminării, drepturile femeilor, toate acestea sunt doar vorbe, niciodată nu ajung la nivelul de priorități. Trebuie să colaborăm în continuare și să încercăm să modificăm această situație. Acestea fiind spuse, doamna ceva și doamna Gurmai doresc să ia cuvântul. Pe marginea celor spuse de către invitații noștri, doamna Nedelceva este membra a Parlamentului European, bine cunoscută, coordonatoare a grupului PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș dori în primul rând să mulțumesc uh, celor trei experte pentru prezentările excelente. Mă scuzați, doamnă uh, Besis, aș dori să încep cu intervenția dumneavoastră. Vreau să vă spun că respect foarte mult uh, Federația Internațională a Ligilor pentru Drepturile Omului. Anul trecut am fost observatoare în Republica Democrată Congo și a ajutat foarte mult organizația dumneavoastră. Aș dori însă să-mi exprim dezacordul față de ce ați spus dumneavoastră inițial și anume că Comisia pentru Drepturile Femeilor nu este serioasă. Nu este adevărat, tocmai datorită Comisiei noastre, glasul femeilor poate fi auzit și e un prim pas înainte de a trece la acțiune. În al doilea rând, cred în solidaritatea pe care trebuie să ne o uh, arătăm reciproc. Deci mă uimește uh, ce spuneți dumneavoastră, cum faceți diferența între noi, Uniunea Europeană, și voi, femeile din Africa de Nord? Eu cred că trebuie să existe solidaritate între femei, pentru că asta se vede și pe teren. Am vorbit foarte mult despre uh, participarea slabă a femeilor pe listele partidelor politice. Spuneți-mi, câte femei votează pentru femei? Nu sunt multe. Gesturile lor sunt diferite, au alte reflexe și cred că acesta este principalul uh, pas pe care trebuie să-l facem Trebuie să consolidăm legăturile de solidaritate, o condiție prealabilă ca să putem continua să luăm măsuri eficace. Aveți dreptate, lipsesc acțiunile concrete, lipsește respectul și respectarea cuvintelor date. Haideți să trecem de la vorbe la fapte și să nu rămână totul în stadiul declarativ. Încă niște lucruri. Aveți dreptate atunci când spuneți că femeile sunt rapid excluse din sfera socială sau sunt uh, Uh, trimise în sfera socială cu capul înainte. În tranziția democratică, foarte adesea se pune accentul pe stabilitatea politică și economică și aș dori să fac o comparație cu țara mea, Bulgaria, care a trecut prin așa ceva. Specificul tranzițiilor uh, din Africa de Nord este că sunt tranziții triple, politice, economice și sociale, care se petrec în paralel. Uh, și eu de aceea consider că există și obstacole, dar și provocări pentru femei. Sigur, obstacole pentru că femeile sunt excluse, sunt excluse de la procesul de negociere, de redactare a textelor, dar este și o provocare pentru că femeile trebuie să se afirme ca actrițe, ca uh, participatoare la aceste schimbări. Și în tranziția democratică trebuie să vă spun că prin intervențiile dumneavoastră s-a văzut că femeile joacă un rol cheie pe care îl pot avea în cele trei perioade ale tranziției, înainte, în timpul și după ca să ajungem de la tranziție la o consolidare democratică. În primul rând, când se vorbește de perioada dinainte, Ați subliniat cu toate cât este de necesar ca femeile să poată participa la redactarea textelor, la echipele care pregătesc tranziția. Și cred că mai există un aspect pentru ca femeile să aibă o mai mare încredere în sine. Trebuie să continuăm cu toții să realizăm formări ca femeile să-și dea seama de valoarea lor, să știe că ele pot să aibă un aport la viața politică. În ceea ce privește perioada din timpul tranziției, Accesul la posturi de răspundere. S-a menționat despre uh, femeile care ar putea fi, de exemplu, vicepreședinte ale Curții Constituționale. Unde sunt aceste femei? Unde se vede cum își joacă ele rolul pentru a promova femeile? Trebuie ca aceste femei să fie și mai active. Foarte adesea, haideți să fim sinceri, femeile care au acces la posturi de răspundere nu mai rămân la fel de militante ca înainte. Trebuie să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume între noi. Atunci când vorbim despre texte moderne, am văzut în intervenția doamnei Aduș că în Maroc sunt niște texte de vis. Noi am putea să ne dorim astfel de texte în Uniunea Europeană. Însă problema centrală este aplicarea acestor texte. Cum stăm cu aplicarea? Se pot femeile adresa unei instituții ca să-și ca să se bucure de drepturile lor. Pentru că orice femeie căreia îi se încalcă drepturile, de fapt ca orice om, trebuie să aibă acces la justiție, să poată demara un proces care adesea este mult mai dureros decât încălcarea în sine. Eu aș dori să insist asupra acestui aspect și aș dori de asemenea să închei cu un alt aspect referitor la sensibilizarea continuă. Cum putem să-i facem pe tineri sensibili la problema egalității bărbați-femei. Când ne uităm la echipele de negociere, la cei de la putere, putem să sperăm și la o schimbare de generație, însă se pregătește deja noua generație de bărbați care va veni ca să privească altfel femeile? Eu cred că um, Acestea sunt niște aspecte în legătură cu care trebuie să insistăm și mulțumită asociațiilor dumneavoastră această muncă se poate realiza excelent și cred că Uniunea Europeană uh, și dumneavoastră au foarte multe în comun. Ne-am dat seama la Comisia FEM că Uh, problemele pentru, uh, privind drepturile femeilor trebuie să fie pe ordinea de zi, pentru că astfel opinia publică este tot mai mult sensibilizată și astfel instituțiile responsabile sunt obligate să ia decizii și apoi să vegheze la aplicarea lor. Cred că trebuie să continuăm tot în direcția aceasta și să avem grijă să existe coerență și să se ocrotească specificul fiecărei țări. Eu sunt împotriva oricărei generalizări, aș mai face poate o comparație foarte personală. Europa de Est, știți bine ce înseamnă și urăsc această expresie. Eu sunt pentru specificul fiecărei țări, pentru că astfel se respectă traiectoria istorică și culturală a fiecărei țări și astfel și locul femeii poate fi recunoscut mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Nedelceva, și voi da acum cuvântul doamnei Besis ca să vă răspundă, deoarece trebuie să ne părăsească. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru intervenție. Cred că a fost vorba aici de o formulare, poate, în niciun caz o chestiune de fond, pentru că eu cred în solidaritate, cred că este foarte importantă. Iar în perioadele de dictatură am trăit această solidaritate. Foarte des a fost greu să punem în mișcare comisia, însă Parlamentul i-a susținut pe democrați și vreau cu adevărat să fac această diferență. Dacă în Europa democrații de pe malul sudic al Mediteranei au fost susținuți, acest lucru s-a întâmplat datorită Parlamentului European. Știți că Comisia reprezintă și statele membre mai mult și știți că ea aplică tratatele și nu Parlamentul și de aceea e mai greu. Deci dacă articolul 2 a fost încălcat într-o veselie în perioada dictaturilor, nu a fost încălcat de Parlamentul European. Din potrivă, Parlamentul European a făcut constant rapoarte și privind um, chestiunea democratică și chestiunea libertăților și trebuie să recunoaștem că am avut un ajutor foarte prețios. Acesta este primul lucru și uh, în sigur că dacă discuțiile noastre sunt atât de scurte, uh, nu putem să ne spunem toate aceste lucruri. În ceea ce privește Comisia pentru Drepturile Femeilor, eu nu spun că acestea nu au rost, nu, eu le susțin, dar spun că îi interesează foarte puțin pe bărbați, care sunt decidenții economici și politici foarte adesea. Eu nu puneam sub semnul întrebării pertinența comisiei dumneavoastră, ci spuneam că prea adesea ea interesează doar pe femei. Asta voiam eu să spun. Era o constatare, nu o analiză. Astăzi mai există un lucru foarte important. Sunt convinsă că tranzițiile vor fi lungi. Nu trebuie să ne gândim că acestea s-au și încheiat. Tranzițiile democratice pot avea faze de uh, progres, dar și faze de regres. Însă, ele fac parte din construcția democratică și, fundamental, o mare provocare este ca femeile să-și ocupe locul și să-și câștige locul în aceste tranziții. Știți că FIDH, uh, după Revoluție, în martie, a organizat un mare colocviu la Tunis și am invitat uh, persoane din diferite state care trecuseră prin tranziții, tranziții reușite și tranziții ratate. Și mă scuzați că spun asta, dar am invitat multe persoane din Europa de Est, deci din state care au trecut printr-o tranziție, pentru că avem mult de învățat de la aceste persoane. Mulțumesc! Mulțumesc și vă urăm drum bun și mult succes! Și are acum cuvântul doamna Gurmai. Mulțumesc. Sunt întru totul de acord cu uh, ce s-a spus și anume că femeile sunt foarte adesea vectori ai schimbării. Când, însă foarte adesea sunt trecute cu vedere. Am văzut acest lucru și în tranziția politică din Europa de Est, din anii 90, de exemplu, în țara mea, în Ungaria. Am văzut uh, situații similare cu ce se întâmplă acum în cazul primăverii arabe pentru că femeile au fost foarte active la începutul schimbării și apoi au dispărut din scenă. Cred că această discuție de astăzi este foarte importantă și această discuție trebuie, ar trebui să fie urmărită de toți colegii. Înainte de evenimentele de, eh, de la din primăvara arabă s-a acordat foarte multă atenție acestor state și uh, Partidul Socialiștilor și Democraților a organizat în iunie anul trecut o conferință la Barcelona la care s-a discutat despre foarte multe aspecte, printre care și tineretul, pentru că și tinerii au jucat un rol foarte important în Revoluție. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu activiști din Libia și în data de 30 martie Partidul Socialist European și grupul SND au organizat un forum cu titlul Primăvara arabă pe agenda progresului în lumea arabă. Iar la Tunis am adoptat o declarație. Eu sunt uh, șefa organizației de femei a Partidului Socialiștilor și în această calitate consider că este foarte important ca, că un întreg capitol din declarație s-a referit la problemele femeilor. Pentru că femeile joacă un rol fundamental în uh, aceste democrații emergente. Trebuie ca în toate statele arabe femeile să beneficieze de uh, un acces egal la educație și nu numai uh, și încă o remarcă, educația este esențială, deci e nevoie de femei bine formate și de participarea lor în sfera economică, în sfera sănătății, în procesul decizional, la toate nivelurile, pentru ca femeile să obțină independența economică și să-și decidă propriul viitor. Mai mult, violența pe criterii de gen trebuie să fie combătută prin toate mijloacele. noi, femeile de aici și de, sigur că și bărbații, pentru că la această comisie avem și uh, câțiva bărbați, sunt de acord cu dumneavoastră, dacă dorim schimbări, trebuie să implicăm și bărbații. Eu aș spune că dacă educi femeie, educi societatea. Dacă educi un bărbat, educi doar un bărbat. Aceasta e diferența dintre noi și bărbați, dar o știm cu toții. Am mai auzit uh, un lucru interesant atunci când doamna Badran a vorbit despre revoluție. S-a spus că femeile se ocupau de sănătate, ele făceau și curat, deci practic jucau un rol triplu. Însă când a venit vorba să se împartă puterea, femeile au fost uitate. Sigur că Parlamentul European poate să facă foarte multe, de exemplu să susțină regiunile. Trebuie să arătăm clar că trebuie să um, existe cel puțin 30% um, femei în orice fel de poziție. Eu aș spune că trebuie definite obiectivele și viziunile unei societăți progresiste care să acorde drepturi egale femeilor și bărbaților în sectorul public și în cel privat și să garanteze independența economică și uh, independența și forța tuturor femeilor. Uh, domnul Tarabella, membru la Comisia FEM, a organizat o conferință foarte interesantă în februarie. Dacă mi amintesc bine, au fost prezentate mai multe exemple de asociații care ajută femeile să își lanseze uh, o mică afacere, de exemplu în Egipt. Acest lucru nu se poate întâmpla fără acces la educație. Mai mult, eu cred în nevoia de a oferi tinerilor perspective de viitor și aș vrea să menționez șomajul în rândul tinerilor. Partidul meu a început o campanie de combatere a acestuia. În Europa avem șase milioane de tineri șomeri și dacă s-ar investi 10 miliarde de uh, euro din Fondul Social European, s-ar putea rezolva problema. Știu că aveți probleme similare și dumneavoastră și eu aș spune că dacă nu uh, suntem atenți, uh, ne vom da seama că în Europa avem o adevărată bombă cu ceas reprezentată de această problemă. Și trebuie să învățăm din experiența regiunilor și să colaborăm și cu dumneavoastră și trebuie să continuăm dezvoltarea de capacități prin formări, prin uh, ghiduri, glosare ale politicii egalității de gen care să fie utilizate în uh, realizarea de politici. Și foarte important este să se țină cont în permanență de egalitate, pentru că egalitatea nu este pentru femei, este pentru societate. Cred că această reuniune e una foarte importantă și uh, sunt convinsă că uh, uh, raportoarea noastră va realiza un document excelent și vreau să vă asigur că trebuie să uh, transmitem mesajul mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Zita Gurmai! Lavr. Încă o solicitare de luarea cuvântului de la Ana Gomes, care a vizitat uh, o parte din țările despre care discutăm și uh, sigur va avea o contribuție foarte folositoare discuției noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Îmi pare foarte rău că n-am putut să particip la această audiere. E foarte greu să participi la toate evenimentele. Chiar acum are loc un alt seminar cu privire la situația în nordul Africii. Știți foarte bine că președintele Parlamentului din Tunisia se află la Comisia AFET. Aș dori să vă felicit totuși pentru această inițiativă. Sigur, fără să fi putut uh, asculta intervențiile colegilor și ale uh, experților, ale invitaților, aș dori să vă spun care este uh, poziția mea în calitate de raportor pentru Libia uh, din partea Parlamentului European. Am fost foarte des în Libia în ultimile luni, uh, lunar aproape, și am fost în contact uh, cu uh, militanți, cu activiști din această regiune și, și din Tunisia. E un mesaj foarte important care trebuie să fie transmis Comisiei și Serviciului pentru Acțiune Externă prin raportul nostru. Uh, trebuie să trecem de la cuvinte la fapte. E urgent. Uh, când spun urgent, ieri trebuia să facem acest lucru. Activite- uh, organizațiile pentru femei trebuie să se organizeze, trebuie să aibă uh, capacități, așa cum spunea Zita înainte trebuie să se pregătească pentru alegeri după ce au fost alese să fie ajutate în activitatea parlamentară. Această chestiune legată de emanciparea femeii este o chestiune vitală atât pentru democrație, dezvoltarea democrației în aceste țări, ca și în Europa și suntem uh, departe de a fi o democrație perfectă, după cum știți, însă e foarte important acest aspect acum și cred că trebuie să exercităm orice formă de presiune asupra Serviciului de Acțiune Externă, asupra uh, doamnei Ashton, Comisiei, pentru ca în fiecare din aceste țări să fie trimiși uh, suficient suficienți oameni, suficient personal pentru ca acești oameni să interacționeze cu femeile uh, cu această prioritate, emanciparea femeilor. Trebuie să mobilizăm și ONG-urile europene, avem expertiza necesară pentru a uh, coopera cu omologii noștri pentru ca această emancipare a femeii să aibă loc. E foarte important și nu e ceva Uh, e, e de, de, de domeniul viitorului îndepărtat, ci uh, de al prezentului urgent și nu se întâmplă acest lucru, de aceea vă spun. Mulțumesc foarte mult. Uh, doresc să întreb, să întreb pe oaspeții noștri, pe, pe domnul expert care au luat cuvântul, dacă doresc să... Ah, ok. Uh... Da, Îmi cer scuze, spune doamna președinte, înainte de a da cuvântul uh, invitatelor noastre, de a da cu, de a um, uh, ne spune câteva observații de încheiere, dau cuvântul reprezentantului uh, Națiunilor Unite. Vă mulțumesc. For organizing this hearing. Um, mulțumesc și eu pentru organizarea acestei audieri și pentru că ne permiteți să particip la dezbatere. Eu uh, lucrez la Bruxelles, la uh, Fiala ONU pentru drepturile femeilor. Există provocări foarte importante uh, astăzi în ce privește drepturile femeilor, pentru ca femeile să poată fi implicate în procesul decizional. Există grupuri de interese care după cedarea puterii nu sunt suficient de puternice pentru a o, nu rata această ocazie de a influența procesul politic. De-a lungul anului a fost uh, uh, evident că provocările care ne așteaptă în ce privește participarea femeilor în uh, viața politică este, sunt foarte importante. Trebuie, pentru că nu s-a ajuns ca femeile să aibă un rol de lider în instituțiile politice. E un domeniu care necesită atenția noastră sporită. În timp ce revoluțiile din lumea arabă au uh, uh, creat condițiile pentru o adevărată egalitate de gen, uh, fac ca și situația femeilor din femei să aibă de suferit. Există rapoarte cu privire la Tunisia, eh, Libia și Egipt, așa cum s-a spus și astăzi, trebuie să participăm la procesul politic, astfel încât eh, drepturile femeilor economice, culturale, sociale și politice să fie eh, ocrotite și să fie promovate și să facă parte din noile Constituții drepturile femeilor trebuie să ducă la o adevărată transformare care să asigure drepturi egale pentru toți cetățenii și care să ofere femeilor și bărbaților egalitate de șansă și participare egală. Această perioadă de tranziție este foarte importantă pentru femei și pentru cei care își doresc ca de democrația să domnească. Avem nevoie, eh, trebuie să nu ratăm eh, oportunitățile economice. În regiunea, în țările arabe, există ratul, rata cea mai mare în rândul eh, femeilor, a șomajului. Deci trebuie ca femeile care au participat la aceste revoluții să fie implicate în procesul de construcție a economiei. Organizația noastră continuă să sprijine drepturile femeilor, emanciparea și participarea femeilor în regiune, ținând cont de diversele provocări pe cu care se confruntă fiecare țară și situația diferită de la țară la țară. În acest moment uh, istoric nu putem să ne permitem să dăm uitării femeilor. Trebuie să stimulăm o participare a femeilor în uh, viața politică, care este foarte importantă pentru democrație. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Ms. Mulțumim uh, foarte mult. Acum uh, le dau cuvântul invitatelor noastre, doamnele experți. Doamnele expert, uh, le invit să facă ultimele observații. Începem cu doamna Haduș, dacă dorește să ia cuvântul. Voulez-vous faire des commentaires?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 dar poate că aș putea și să am o reacție ce privește specificitatea de la țară la țară de care s-a vorbit. Sunt de acord cu colega dumneavoastră în ce privește problema punerii în aplicare. E adevărat că atunci când am uh, militat pentru schimbarea legislației, doream ca prin lege să se garanteze drepturile femeilor și să le permită să își revendice drepturile. În ce privește aplicarea, sunt mult prea multe probleme cu punerea în aplicare a legilor. Pe lângă problema aplicării, a punerii în aplicare, mai este și problema resurselor umane, accesului la justiție, Uh, acces geografic chiar, dacă un tribunal e aproape sau departe, apoi problema analfabetismului, care reduce și el accesul la drepturi, problema interpretării textelor, pentru că, în orice caz, uh, o, o lege poate fi interpretată din perspectiva judecătorilor. Deci, uh, se interpretează absolut orice. Știu totuși că am făcut un progres, un mic progres, în ce privește pregătirea judecătorilor, pentru că am avut un, pro, un proiect foarte important în ce privește formarea judecătorilor și o colegă de-a noastră, o mare pedagogă, a fost implicată în acest proiect, ea militează pentru drepturile femeilor și împreună cu altcineva de la minister a organizat acest curs de pregătire. Putem spune deci că au existat acțiuni pozitive. Însă, mai există cealaltă problemă, problemă care îi vizează pe cetățeni, respectiv uh, dacă cetățenii sunt de acord sau nu cu această reformă. Unii, și nu sunt puțini, uh, nu sunt de acord cu această reformă. Unii spun că nu sunt de acord cu reforma dreptului familiei, Uh, deci, ni se uh, aduce această critică că uh, nu toată lumea e de acord cu ideile noastre, e greu să lucrez într-un astfel de context, dar o facem. Deocamdată, nu știm cum putem face bilanțul. De fiecare dată încercăm să studiem contextul și să vedem ce se poate face și ce nu. Aș mai dori să fac două observații în ce privește listele electorale. Am dorit ca celelalte țări să nu facă aceeași greșeală pe care am făcut-o noi. Noi am acceptat aceste liste electorale 30 uh, de locuri fiind rezervate femeilor și am spus că e un prim pas înainte și că după aceea vom instaura uh, cote. Dar deocamdată nu am obținut decât această listă electorală. Și când punem întrebarea partidelor dacă vor să uh, pună nume de femei în vârful listei, ni se spune nu, femeile au o listă separată. Și deci, până la urmă, ajungem doar la cele 30 de uh, femei, doar 10%, ceea ce e adevărat e o problemă. Apoi, ce femeile care vor fi alese? Partidele islamiste au propus uh, nume de femei pe aceste liste Mă întreb dacă vo, aceste femei vor uh, schimba cu adevărat condiția femeii, vor milita pentru drepturile femeii și pentru egalitate. Un ultim aspect pentru dumneavoastră. Specificitatea. De fiecare dată când se vorbește despre drepturile femeilor cu, uh, o, cu funcționari, se spune că trebuie să ținem cont de specificitate, dar nu există super, uh, specificitate pentru că se vorbește uh, la modul absolut de drepturile omului. Ceea ce da, religia nu impune o specificitate. Religia e religie. Pentru Comisia privind reforma Constituției, singurul articol care nu a fost preluat e solicitarea ca legea să nu se facă pornind de la religie, să fie uh, instaurată laicitatea. Îmi cer scuze uh, pentru că nu mai uh, rămân interpreții prea mult cu noi. Doriți să comentați? Doriți să interveniți? Ok. I just want to react. Doream să răspund uh, chestiunii ridicate de doamna Costa. Am fost uh, întrebați ce o să facem. Sunteți cu uh, acum uh, cu spate puși la zid. Uh, aveți doi candidați pe care îți vei alege, fiindcă alegerea nu este cea mai bună. Noi uh, nu o să votăm niciunul, nici pe unul, nici pe altul. Pe, pe buletinul de vot o să scriem pur și simplu nu. Fiindcă șaficul o să, șaficul o să câștige pe umerii uh, armatei, fără nicio urmă de democrație. Dar va ajunge la putere, dar măcar să știe că nu îl dorește toată lumea, că există cel puțin 5 milioane de oameni care nu-l doresc. Și dacă în, uh, pe parcursul mandatului de 4 ani nu se poartă așa cum ne dorim noi, o să-l răsturnăm. Asta vom face. În al doilea rând, mulțumesc Comisiei pentru faptul că, că deblochează mai, că declară faptul că sunt deblocate mai multe resurse pentru Africa de Nord. Sper că nu este vorba doar de bani, nu ne dați doar bani, vrem să fim parteneri, să ne ascultați, să dialogați cu noi, să ne ajutați în ceea ce privește consolidarea capacităților. Nu este vorba doar de bani, de o operă de caritate, dorim să fiți partenerii noștri, să ne ajutați să cooperăm, să colaborăm. A spus cineva că trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Da, facem acest lucru și încercăm din răsputeri, încercăm să nu mai ca vorbele astea să nu mai fie în van, ne organizăm să luăm măsuri, să trecem la acțiune, să trecem la fapte și ne dăm seama acum că ne confruntăm cu propriile noastre probleme între femei. Câteodată femeile, când ajung într-o funcție de conducere, nu se sprijină reciproc. Încercăm să rezolvăm această problemă, să nu ne dezbinăm, să fim unite și eh, nu numai noi, ci întreaga societate civilă. Avem legături cu sindicatele și așa mai departe și uh, nu vrem să rămânem deoparte. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul comisiei în încheiere. Vă rog frumos.